Uh, good morning, uh, everybody. Um, Bună dimineața tuturor! Bun venit la reuniunea noastră de astăzi. În primul rând, sunt mici schimbări pe ordinea de zi, iar sesiunea din această după-amiază știți, a fost uh, anulată. Dacă nu mai sunt uh, obiecții sau comentarii și nu văd a fi, atunci considerăm că ordinea de zi se adoptă. Apoi, doresc să fac o comunicare. Vreau să vă spun că, potrivit uh, regulii 46 cu 2 din regulamentul de procedură, Comisia noastră a ținut, uh, a organizat un schimb de opinii cu autorii propunerilor um, despre diferențele din um, compoziția și gustul produselor puse pe piața din centrul și estul Europei. Uh, textul a fost depus în iunie 2017 și potrivit acestei reuniuni, coordonatorii au decis în timpul reuniunii noastre din iulie 2017 să facă o anchetă cu Comisia despre lipsa de acțiune Rezoluția Parlamentului pentru o nouă agendă pentru consumatorul european de pe 11 iunie 2013 există. Chiar eu am avut o reuniune cu comisara Iurova pe 12 septembrie, la ultima săptămână din Strasburg, și la acel moment comisarul ne-a spus că va emite un aviz de interpretare în ceea ce privește practicile comerciale neloiale și directiva aferentă, punând pe tapet exact uh, problema calității duale a produselor. S-a căzut de acord apoi, la uh, nivelul coordonatorilor, să așteptăm prezentarea respectivă înainte de a lua o decizie. Un alt anunț. După cum bine știți, această reuniune este transmisă live pe internet. Avem e-meeting. Apoi, cu privire la negocierile interinstituționale, acest subiect a fost anulat. Deci, putem să trecem direct la primul subiect adevărat de pe ordinea de zi. E vorba de contractele pentru uh, vânzările online și alte vânzări la distanță de bunuri. Pascal Arimou este raportorul nostru. Vom uh, asculta o prezentare. Avem studiul de impact în ceea ce privește amendamentele substanțiale propuse de noi. Vrem să introducem o garanție comercială pentru uh, lifespan, pentru timpul de viață și acceptăm acest studiu de impact al Comisiei au fost uh, evaluate și impacturile în ceea ce privește uh, asupra întreprinderilor, mai ales IMM-urile și micii manufactori, um, analiza cost-beneficiu, impactul asupra protecției consumatorilor, costuri și beneficii și acolo, impactul asupra mediului, și asupra consumului durabil, impactul asupra coerenței cadrului legislativ în ceea ce privește protecția consumatorilor și, în ultimul rând, respectarea principiului subsidiarității și proporționalității. Doresc pe această cale să uh, îi salut pe cei care au făcut studiul de impact, Silva Bouillon și Stefan Van Camp, doi cercetători de la Centrul pentru European Policy Studies, SEPS, și de la TALLEX. Doresc pe această cale să vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult că ne dați posibilitatea de a vă prezenta câteva elemente cheie care au rezultat în urma studiului de impact. Cred că e o problemă cu prezentarea, dar în curând ea va apărea pe ecran. A fost un studiu de impact cu mari provocări pentru că era complex și trebuiau acoperite mai multe subiecte. Vă rog să-mi spuneți dacă e oportun să încep acum. Se pare că sunt probleme tehnice cu monitoarele, cu ecranele. Acela funcționează sau nu funcționează să punem prezentarea pe el? Okay, so we're waiting. Așteptăm tehnicianul. Eventual începeți dumneavoastră fără sunt câteva pagini disponibile printate cu acest studiu de impact. Pe site-ul e-meeting găsiți acolo slide-urile și oamenii pot urmări de pe... Pot să și aștept câteva minute. Noi nu știm niciodată cât va dura, deci haideți să nu stăm degeaba. Deci, înainte de a vă prezenta rezultatele, Avem două cifre. Una de la uh, uh, verificarea fitness check a comisiei uh, anul acesta. Acolo am făcut un studiu și se arată clar care sunt diferențele. Și este un factor care influențează pe consumatori. Dacă uh, consumatorii cumpără ceva din altă parte, în altă țară. Deci, cu cât uh, apar probleme uh, și cu cât există um, neajunsuri pentru consumator, probleme sunt mai importante. Apoi, garanția pentru termenul de viață. Ea a fost introdusă anul acesta. E vorba de bazarea pe un studiu mai limitat. Majoritatea asociațiilor de consumatori consideră că o abordare de acest tip ar schimba designul produselor. E o idee interesantă și merită, deci, să o analizăm îndeaproape. În baza acestui fapt, noi uh, am uh, făcut acest studiu de impact. Iată, următorul slide. Avem patru secțiuni, patru etape. Mai întâi, definiția, problemă, apoi metodologia, Apoi uh, opțiunile de politică. Mm, să vedem cum să ne structurăm uh, opțiunile politice într-o manieră cât mai consecventă. Și apoi evaluarea cu punctele um, cheie și punctele slabe. În ceea ce privește definiția, ne-am bazat analiza pe ideea că sunt diferite elemente de progres uh, în negociere. Am început în urmă cu trei luni, am plecat de la câteva elemente cheie și ideea este că dacă avem o perioadă armonizată de 2 ani, a, apărut prezentarea. Deci uh, mă întorc acum la slide-uri. Mulțumesc foarte mult! E o perioadă de 2 ani și avem o garanție legală de nonconformitate care este adaptată pieței acum, dar este adaptată și evoluției viitoare a pieței. Colegul meu vă spune câteva cuvinte. Garanția legală pentru neconformitatea produselor, așa cum există ea în propunerea OSD pentru vânzările online prin directivă, conține, după cum spuneam, și o garanție garanție pe spuza comerciantului, nu a consumatorului, așa cum e acum în uh, text. Răspunderea juridică față de neconformitatea produsului. Este o noțiune statică. A trebui să existe în momentul în care produsul este livrat, cumpărat deci de către consumator. E vorba de neconformitate. Produsul este necorespunzător. Și dacă acest lucru rezultă în 2 ani de la livrare, atunci consumatorul are dreptul de a cere remedii. Remediile sunt indicate în cadrul juridic, există un sistem uh, ierarhic bazat în esență pe repararea bunului sau pe locuire. Iată, avem o perioadă maximă de 2 ani în care problema cu un bun achiziționat trebuie să iasă la lumină. Sunt și produse durabile care trebuie să funcționeze mai mult de 2 ani de zile. Acolo nu ai posibilitatea să vii cu o pretenție juridică. S-a arătat că acest element este foarte important. Durabilitatea devine din ce în ce mai relevantă nu doar din perspectiva protecției consumatorului, ci și din perspectiva strategiilor despre economia circulară și durabilă. Deci, dacă Uniunea Europeană vrea să susțină durabilitatea, atunci, de parte civilă, ar trebui să apară um, o posibilitate de a consolida producția și um, lanțul de furnizare. O problemă specifică se referă la uh, internetul lucrurilor, la nișa aceea a bunurilor inteligente. conformitatea unui produs nu este foarte importantă în momentul livrării produsului. Discutăm aici despre niște bunuri care se conectează cu rețelele, care trebuie updatate, care trebuie să facă un schimb de date. Sunt diferiți actori implicați, cei care susțin datele, cei care monitorizează produsul, um, sunt senzori. Deci acolo, noțiunea de a fi util este una evolutivă, una continuă. Deci noțiunea statică a nonconformității în momentul uh, furnizării, livrării, nu este nimerită. Și de aceea Uniunea Europeană se uh, gândea, se gândea uh, prin Parlamentul European la cum să aplice o garanție comercială, o garanție de bună funcționare pe o perioadă anumită de timp, dar dincolo de perioada de 2 ani de zile, ar fi un fel de obligație pozitivă de a menține produsul intact. Deci de aceea, cam acesta este ideea. Da, mulțumesc, continui eu, așa cum spunea colegul meu. Iată, s-a cerut uh, din partea Parlamentului European să avem o abordare multidimensională. Mai întâi să vedem cum poate contribui piața unică consolidată, apoi cum să avem protecția consumatorilor, asigurându-ne că toate statele membre vor uh, vedea sporită protecția consumatorilor sau măcar să rămână la același nivel, să nu scadă. Beneficii pentru companii, mai ales IMM-uri, suntem siguri că ele sunt uh, beneficii, depășesc costurile. Apoi este important să existe o contribuție pozitivă la mediu și la economia durabilă și o coerență a cadrului de reglementare. Îmi cer scuze, îmi sună telefonul, spune vorbitorul. Deci sunt niște elemente complexe care au fost analizate în acest studiu. În ceea ce privește metodologia, iată punctele de pornire, diferite amendamente discutate deja, iar pentru consultare sunt două etape. Mai întâi, am făcut un interviu, am făcut o listă cu organizații, 33 la număr, 7 asociații de consumatori, 10 asociații de manufacturieri, 6 asociații retail și reparație, 4 de mediu și 6 experți juridici. Ne-am înțeles și cu mai mulți tehnicieni deci, în total, uh, da, după cum vă spuneam, șase experți juridici. Nu este un eșantion foarte mare, dar deja ne oferă o idee despre ce se întâmplă și cu ce impact. Țările vizate, acoperite, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, țările de jos și Polonia, toate informațiile adunate au fost uh, completate um, la nivel de cercetare au existat publicații la nivelul uh, autorităților naționale de reglementare, la nivel european, la nivel industrial, de protecția consumatorilor și de mediu. N-am putut cuantifica costul și beneficiul din mai multe motive. Credem, din punct de vedere statistic, că eșantionul n-a fost suficient de mare. Asta a fost o problemă. În al doilea rând, multe organizații n-au vrut să facă cuantificarea. În al doilea, treilea rând, și e foarte interesant, în momentul în care am făcut cuantificarea, uh, Deci, în al treilea rând, uh, problema a fost că n-am reușit să ne situăm foarte, foarte bine în context. Uh, deci, Asociațiile au fost de la ostile până la foarte ostile în atitudine. Asociațiile de consumatori au fost cumva mai deschise și cele câteva asociații de mediu pe care le-am intervievat au fost uh, foarte susținătoare ale demersului nostru. cum spunea colegului nostru, cum spunea colegul meu, um, am decis să avem o opțiune politică uh, ca tip de metodologie, fără niciun fel de amendamente. Mai întâi avem și opțiunea nelegislativă. Este un scenariu de bază cu opțiune 0. Implementăm directiva de vânzări online și de conținut digital, dar nu implementăm amendamentele apoi opțiunea 1 de soft law, mai degrabă cu inițiative legislative. Voi reveni după aceea. Apoi, avem și opțiunile legislative principale. Ideea este să construim ceva cu amendamentele um, și avem două dimensiuni care sunt cheie. Ori introducem uh, o garanție comercială obligatorie sau opțională pentru lifespan, și apoi, în al doilea rând, un pic mai tehnic, cum reglementăm felul în care stabilim ce înseamnă timpul de viață, lifespan. Sunt diferite abordări, după cum bine s-a văzut până acum. Pentru fiecare opțiune legislativă sunt și câteva subopțiuni, așa cum spunea Stefan. Ideea este să vedem ce facem cu răspunderea. O plasăm doar în cârca uh, producătorului sau este comună? atât uh, producătorul cât și uh, comerciantul să o partajeze. Pentru opțiunile non-legislative, deja v-am spus opțiunea 0, uh, plecând de la ideea că se aplică norme similare online și offline. La nivel de soft law, opțiunea 1, ideea este să existe inițiative la capitolul furnizare, cum ar fi cu um, etichete, sau cu um, stimulente fiscale, dar asta e un pic mai complicat. Și inițiative de deci, latura cererii, cu campanii de sensibilizare a publicului. La nivelul opțiunilor legislative, de ce spunem uh, că e vorba de lifespan? De ce numim asta așa? Pentru că fiecare producător este liber să stabilească condițiile uh, duratei de viață. Este un element subiectiv. Acest lucru rezultă mai ales în amendamentele 198 și 384. Un alt element important aici se referă la uh, diferența între obligatoriu și opțional. La opțional, ideea este că se poate oferi sau nu o garanție comercială. Iar al treilea principiu, foarte important, este că dacă nu se aplică garanția aceasta, atunci trebuie să fie stipulat explicit acest lucru. Rezultă din amendamentele 384, 387, 88 și 198. First, we, we assessed. Deci aceasta este prima opțiune pe care am evaluat-o. A doua este cea a duratei normale de viață. Primul principiu este acela că um, garanția comercială este obligatorie, mai ales pe piețele reglementate de noile reguli. Și al doilea principiu se bazează pe câteva amendamente care apar pe ecran deci, în acest caz, uh, durata de viață este cea normală a produsului um, dacă produsul aparține o anumitor categorii de produse sau perioada de viață care poate fi așteptată în mod rezonabil. Și a patra opțiune, opțiunea numărul 4, um, este cazul în care este obligatoriu să se ofere garanția comercială pentru întreaga durată de viață, dar în funcție de anumite standarde tehnice specifice care sunt definite și deci corespund uh, unor uh, standarde tehnice specifice. Evaluarea opțiunilor. Arătăm, deci, principalele puncte forte și principalele puncte slabe ale fiecărei opțiuni. Opțiunea 1. Abordarea prin soft law. Considerăm că dacă este bine Um, respectată, dar cu mult mai multă conștientizare de către consumatori, pentru că este un concept uh, complicat, acel al garanției juridice și este greu de, uh, de înțeles uh, de persoanele fără cunoștințe tehnice. Apoi, um, slăbiciunea sau problema cu prima opțiune este că nu e obligatorie, deci este greu de evaluat impactul, dacă guvernele și companiile o vor respecta. Iar și evoluția pieței cu produsele inteligente, digitale și așa mai departe. Deci, viitoarea evoluție a acestor produse face să crească complexitatea foarte rapid. Și evaluarea precedentă nu va mai fi suficientă în viitor. Pentru opțiunile legislative, în general, Așa cum a spus Stefan, principalul avantaj este acela de a avea un sprijin uh, de-a lungul întregii durate de viață a produsului, dar principala slăbiciune este faptul că garanția, ideea legată de garanția comercială este faptul că organizația care oferă această garanție decide Și rămâne de văzut, deci, cum se respectă această garanție pe diferitele piețe și se pune problema sistemului de sancțiuni. Opțiunea 2. Intrăm în detalii în legătură cu diferitele avantaje și dezavantaje ale opțiunilor. Deci, opțiunea 2, din punct de vedere juridic, Există o certitudine juridică. Certitudinea juridică trebuie să fie ridicată pentru că contractele sunt punctele de referință din punct de vedere juridic pentru rezolvarea disputelor. Ajută la dezvoltarea pieței unice și a produselor paneuropene grație informațiilor din garanții. Uh, costurile directe sunt scăzute pentru că condițiile nu sunt foarte complicate de aplicat de companii și probabil că companiile ar folosi mult aceste garanții comerciale și extinderea garanției pentru care consumatorii plătesc. Deci, ca model uh, de afaceri, uh, respectarea este mai scumpă pentru consumatori. Punerea în aplicare nu trebuie să fie o problemă majoră, probabil, și permite o îmbunătățire a conștientizării chestiunilor legate de durata de viață și de garanții um, dezavantajele, după părerea noastră, impactul este limitat asupra unei concurențe sănătoase, adică unei concurențe între calitățile intrinsece ale produselor și nu pe alte chestiuni anexe, cum ar fi uh, grație extinsă. Deci impactul va fi limitat, nu va exista uh, dorința de a influența concurența directă între produse. Ehm, impactul asupra avantajelor pentru consumatori vor fi de asemenea limitate pentru că furnizorii până la urmă hotărăsc dacă oferă garanție suplimentară sau nu. Apoi, opțiunea următoare, ehm, durata de viață normală. Aici sunt avantaje mai multe pentru consumatori, garanția este obligatorie, deci e gratuită pentru toată lumea. Deci, dacă deci, uh, faptul că consumatorii beneficiază de această garanție sporită este un element pozitiv. Gratis. Pe întreaga piață europeană. Și uh, impactul asupra concurenței sănătoase este um, pozitiv, dar frauda este totuși posibilă. În legătură cu dezavantajele, după părerea noastră, această posibilitate prezintă multe dezavantaje, mai întâi multă incertitudine juridică, pentru că legiuitorul poate să hotărască care este durata de viață în caz de dispută. Se pot întâmpla multe. Costurile directe sunt ridicate, respectarea acestor obligații costă mult mai mult decât opțiunea 2, Costurile ridicate privind punerea în aplicare deci, și um, stabilirea standardelor, și un punct important care a apărut din uh, consultarea asociațiilor de consumatori care sunt expuse, dacă mergem în uh, riscul de, um, de uh, în, în lanțul de producție de la producător până la vânzător și la consumator, um, pot să fie puțin producători și mulți distribuitori autorizați. și garanția deja face parte din uh, termenii contractuali între producător uh, și uh, distribuitori. Deci dacă extindem garanția, dacă sistemul este generalizat, apor probleme pentru distribuitorii autorizați. Pe diferit, din diferitele studii de piață am uh, observat că principala activitate este dincolo de perioada de garanție inițială. Opțiunea 4 um, oferă cele mai multe avantaje. Avantaje dedicate pentru consumatori, impact pozitiv asupra concurenței, impact pozitiv asupra pieței unice, mai ales dacă standardele tehnice sunt stabilite la nivel european va fi posibil să se compare produsele din diferitele state membre mai ușor, mai multă certitudine juridică, standardul e clar și pentru că s-ar putea să fie nevoie de investiții, un impact pozitiv asupra activităților uh, de cercetare și dezvoltare. Acum, principalele slăbiciuni. Ei bine, și dezavantajele sunt numeroase. De exemplu, perioada de până în aplicare va fi uh, lungă, pentru că pe piețe trebuie să se definească standardele tehnice. De asemenea, costurile de uh, directe sunt ridicate, costurile de punere în aplicare um, vor fi similare cu cele de la opțiunea 3. Costuri ridicate privind uh, um, respectarea aplicării. Va fi la fel de greu să se stabilească standardul ca și în opțiunea 3 și riscul uh, de distorsionare a lanțului de aprovizionare este de asemenea ridicat. Dacă revin acum la toate opțiunile, am ajuns la concluzia că opțiunea preferată pe baza evaluării noastre, opțiunile preferate pe baza evaluării noastre sunt opțiunile 2 și 4. Opțiunea 2 este, bineînțeles, mai puțin ambițioasă decât opțiunea 4, dar punerea în aplicare va fi mai simplă și ar fi un prim pas spre conștientizarea duratei de viață și a garanțiilor. Opțiunea 4 este cea mai bună piața, pentru piața unică, dar punerea în aplicare nu va fi deloc ușoară. Așa cum am spus și ajung aproape la sfârșit, avem subopțiuni pentru fiecare opțiune. E vorba de evaluarea responsabilității deci, dacă responsabilitatea este doar a producătorilor, principalele avantaje sunt că, într-un fel, consumatorii știu că pot să depună o plângere direct uh, împotriva um, producătorului. Apoi, producătorul se ocupă de design, deci este cel care deține cele mai multe informații în legătură cu durata de viață a produsului și în fine, este important că um, comerciantul să nu se află la mijloc între producător și consumatorul final. Pentru responsabilitatea comună, principalul avantaj pe care, pe care l-am uh, l-am uh, observat în evaluarea noastră de impact și a fost confirmat de asociațiile distribuitorilor. Uh, comerciatul final este următorul, un principalul punct de contact pentru consumatori. Acum, principalele slăbiciuni. Dacă responsabilitatea este doar a producătorului. Mulți producători, mai ales cei mici, nu au o interfață pentru a interacționa direct cu consumatorii. Aceasta poate fi o problemă, mai ales când vine vorba de tranzacții transfrontaliere. Iar pentru responsabilitatea comună, principala problemă este faptul că um, plângerile se rezolvă în dreptul național și închei uh, cu coerența evaluării noastre de impact, deci câteva principii pe care le-am observat de-a lungul întregii evaluări de impact, care trebuie respectate. Întâi, Trebuie să ne asigurăm că regulile sunt similare, fie că e vorba de vânzări online, fie că e vorba de vânzări offline. În al doilea rând, trebuie să se evite confuzia între regimurile juridice, garantiile comerciale și garanțiile comerciale speciale sau obligatorii. Al treilea principiu este ca pe cât posibil să se evite restricțiile la garanții care ar uh, nega protecția. Este important, deci, să existe o punere în aplicare eficientă. Al patrulea principiu este evitarea unui sistem în care, pe de o parte, ai obligații legate de durata de viață minimă sau normală și, pe de altă parte, pot, ți se permite să nu oferi garanția. Și, în fine, mai ales pentru opțiunea 4, reglementările specifice produselor trebuie să fie Um, conformitate cu responsabilitatea contractuală. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați permis să participăm la această dezbatere. Vă vom uh, furniza în curând versiunea finală a acestei studiu um, ca să puteți să discutați și după această ședință. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru explicații. Acum aș dori să dau cuvântul imediat raportorului nostru, Pascal Arimon. Next. Mulțumesc! Uh, doresc să mulțumesc Timelex și SEPS pentru munca extrem de bună și cu sens care a fost făcută pe acest subiect. Este al doilea studiu de impact um, care a rezultat în prelucrarea acestui dosar. Primul studiu s-a referit la extinderea domeniului de aplicare. Aici avem deja al doilea studiu care se referă la garanția comercială pentru timpul de viață, lifespan. Și eu cred că avem aceste amendamente extrem de importante pe care vrem să le facem uh, și pentru a merge mai departe cu ele, trebuie să ne bazăm pe niște studii uh, bine întemeiate ca să ne dăm seama dacă e cu rost sau nu. Să nu existe urmări uh, negative și, bineînțeles, ar trebui să ne bazăm uh, pe date concrete în momentul în care luăm aceste decizii. Acum, E vorba aici de durata mai lungă de viață a produselor și cum putem să stipulăm acest lucru obligatoriu în text. Au fost făcute câteva amendamente, chiar eu am depus câteva amendamente care merg în această direcție pentru mine a fost mereu important ca atunci când discutăm despre termenul de viață să nu rezulte o discuție care să aibă efecte negative pentru IMM-uri și pentru cei mai mici. Ei uh, cei din IMM-uri reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre, să avem în vedere acest element în momentul în care dăm inițiative legislative și în momentul în care uh, acestea influențează direct uh, consumatorul. Și apoi, dacă limităm totul la produsele care consumă energie, să vedem cu ce efect. Și în al treilea rând, să oferim uh, o posibilitate um, producătorului să nu facă trimitere la lifespan, să aibă această opțiune. Cu privire la studiu, voi fi foarte succint pentru că s-au spus deja multe. Studiul ne oferă o bună orientare, vine cu patru opțiuni care sunt uh, subcatalogate în Uh, două subopțiuni, 2A și 2B și concluzia mea e următoarea. Există și o combinație între 2A și 4. Noi înspre asta ar trebui să ne îndreptăm și ar trebui, de asemenea, să facem un amendament de compromis. Cumva. De fapt, S-a și întâmplat. Există o propunere de compromis. Ea a fost trimisă tuturor raportorilor din umbră. Compromisul a existat chiar dinainte să cunoaștem concluziile studiului și de aceea eu sunt foarte mulțumit acum de ceea ce am auzit. sunt niște lucruri la care ne-am gândit noi înainte și iată că ele au fost confirmate fără echivoc de către studiu. Prin urmare, consider că ne aflăm pe calea cea bună. Lucrurile încă nu sunt finalizate și e destulă marjă de manevră pentru mici schimbări pe aici pe acolo. Per total, cred că studiul ne-a arătat faptul că, deocamdată, avem uh, posibilitatea să introducem cea mai bună idee cu Lifespan 2A, uh, doar producătorul este responsabil și obligat, nu și comerciantul, vânzătorul. Și să ne gândim la încă un element ce se întâmplă în momentul în care vom avea directiva de eco-design extinsă pe mai multe produse? Deci va fi oricum uh, legislație în vigoare și așa că producătorii vor trebui să o respecte. Însă, în prealabil, vom avea opțiunea 2A cu o garanție comercială gata introdusă și definită vânzătorul nu cred că ar trebui preluat la răspundere. El deja își asumă răspunderea în ceea ce privește garanția legislativă. Este deja destul de greu și dacă discutăm despre durata de viață a produsului, uh, garanția comercială este cea cu care ar trebui să lucrăm, care să îl vizeze pe producător. Și apoi să definim care sunt drepturile consumatorului, să definim că dacă, producă, dacă producătorul nu oferă o garanție, comerciantul să, ex, să spună asta explicit. De exemplu, avem un producător și el nu vrea să nu oferă o garanție. Atunci consumatorul cumpără produsul, dar el trebuie să fie informat de acest fapt. Urmarea care va fi, cred eu? va fi una perfect aliniată studiului executat anterior. Plecăm de la ideea că dacă producătorii fac o trimitere căre, către timpul de viață, va fi cu efect pozitiv asupra concurenței. Deci, cel care lucrează cu o garanție din nou, va rezulta un avantaj competitiv, așadar. Și aș avea o întrebare către experții care au făcut studiul. Puteți să-mi dați mai multe informații despre costurile directe asupra IMM-urilor la opțiunea 2A? Sunt fezabile? În slide-ul dumneavoastră ați vorbit despre o interfață lipsă pentru IMM-uri și că acest lucru ar putea rezulta într-o problemă. Adică, dacă avem o garanție comercială, atunci aceasta ar trebui să fie tratată direct cu clientul și multe IMM-uri uh, nu au deocamdată această interfață. S-au făcut verificări, există date statistice, putem să ne dăm seama dacă într-adevăr e o problemă sau dacă în realitate de fapt nu mai este. Și în al doilea rând, a doua întrebare, Avem diferența între o garanție comercială clasică și garanția pentru lifespan. Vor exista două garanții? Poate să fie una singură? Care va fi raportul? Încă o dată mulțumesc foarte mult pentru studiul bun, care ne va ajuta pe mai departe și care, de fapt, iată, confirmă lucruri pe care mulți de aici, de la comisie, le vor deja, direcție în care o vom și lua. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Pascal, so Lucy and... Mulțumesc, Pascal. Acum are cuvântul Lucy Anderson de la SCD. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest studiu care ne este foarte util uh, pentru a avansa în acest dosar. Mă bucur, uh, de, mai ales uh, de modul în care au fost stabilite obiectivele studiului, adică consolidarea protecției consumatorilor și consolidarea importanței pieței unice și a funcționării acesteia. Uh, Trebuie să spun însă că abordarea generală a acestui Parlament în legătură cu acest dosar poate nu este suficient de ambițioasă când vine vorba de respectarea obiectivelor uh, pe acest element cheie care este durata de viață a produselor. Um, Pascal Durand a realizat un raport adoptat de Parlament uh, și cred că trebuie să ținem cont de contextul istoric mai larg. Timp de ani de zile, Parlamentul European a spus că trebuie să facă progrese în interesul consumatorilor pentru a obține responsabilitate din partea producătorilor, mai ales când vine vorba de bunele mari, importante, de durată, nu doar pentru mediu, ci pen, și pentru consumatori, pentru că consumatorii cheltuie mulți bani. Uh, Uh, pe aceste produse. Deci, eu am preocupări în legătură cu situația actuală și am mai multe întrebări legate de acest raport. Este puțin regretabil că s-a studiat situația doar din șapte țări. Cred că trebuie să privim uh, puțin circumspect concluziile din acest motiv. Aș dori să fie implicate și mai multe organizații de consumatori și mai mulți experți juridici pentru a echilibra punctul de vedere al producătorilor, mai ales din anumite țări. Și când vine vorba de aspectele abordate, sunt puțin surprinsă de faptul că punctul care a apărut pe, sla, pe slide-uri, cum că singura, singura avantaj pentru, uh, pentru responsabilitatea comună ar fi punct de contact uh, la comerciant. După mine, alegerea consumatorului de a se adresa producătorului și vânzătorului la alegere este extrem de importantă. Și în raport se spune acest lucru. Acolo se spune foarte clar că când vine vorba de aceste produse de durată mai lungă, garanția juridică dispare după 2 ani, dar în raport se recunoaște faptul că bunurile au o durată de viață de 3-4 ani sau mai mult. Deci, maximizarea protecției consumatorilor pe aceste bunuri scumpe este foarte importantă. Dacă cheltuiești mii de euro uh, pe un boiler pentru o mașină de spălat sau uh, pe uh, alt aparat pentru casă, nu dorești să te chinui să um, contactezi uh, uh, un comerciant pe Amazon după câțiva ani mai târziu. Producătorul are experiența și tehnologia să-ți ofere asistență. Oricum, vânzătorul îți va spune trebuie să așteptăm până când vă contactez uh, producătorul, vine să ia produsul, să-l repare. Deci, având în vedere uh, propunerea privind bunurile tangibile, pentru că nu vorbim doar despre vânzările online aici, vorbim potențial despre întreaga, întregul drept de, uh, legat de vânzarea bunurilor în întreaga Uniune Europeană. Deci, așa cum știe toată lumea, Consiliul are de altfel preocupări similare. Deci eu cred că trebuie să fim foarte precauți când vine vorba de bunurile tangibile și garanția pe durata de viață pentru acestea. Să nu ne grăbim, pentru că nu cred că trebuie să avem o poziție a Parlamentului care um, ne face de râs. Pentru că, de fapt, facem să scadă drepturile consumatorilor și nici măcar nu respectăm obiectivele proprii noastre poziții adoptate în raportul Durand. Și nu ajutăm cu nimic nici la protecția mediului. Deci, mă bucur că ni s-a prezentat acest uh, studiu, nu doresc să fiu negativă, dar Întrebarea mea se referă la responsabilitatea comună. De ce nu ați considerat că sunt și alte avantaje, mai multe avantaje potențiale în um, legătură cu opțiunea responsabilității comune? Mulțumesc! Îți mulțumesc, Lucy. Eu sunt raportor din umbră de la ECR, așa că voi continua în olandeză. Ik wil, uh, doresc și eu să mulțumesc foarte mult autorilor eh, acestui studiu, mulțumesc foarte mult și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Cred că, așa cum a spus și raportorul, că pentru noi este foarte important să uh, schimbăm fundamental uh, textul comisiei, pentru că și pentru a face acest lucru, bineînțeles, avem nevoie de studii ca să nu avem surprize pe viitor și ca să nu trebuiască să adaptăm din nou legislația pe viitor, fiindcă procesul este unul lung și anevoios. Au fost menționate mai multe subiecte. Pentru noi este întotdeauna foarte important un element. Ce se întâmplă cu securitatea juridică? Pentru noi, de fapt, acesta este punctul de plecare. Toate propunerile de amendament pe care le facem aici se bazează, de fapt, pe a obține securitate juridică pentru producător, cel care obține produsul, dar securitate juridică, bineînțeles, și pentru consumator. Acesta trebuie să știe la ce garanții să se aștepte și care sunt uh, uh, drepturile și obligațiile legate de aceste garanții. Pentru noi acesta este punctul de plecare cel mai important și în funcție de asta vom măsura uh, rezultatul final. Apoi, uh, deja uh, există confuzie foarte mare în rândul consumatorului și cred că pentru fiecare este important să eliminăm această confuzie și să creăm o siguranță. Am încă dubii în ceea ce privește garanția pentru timpul de viață, să nu complicăm și mai tare lucrurile. Dar dacă vom reuși să formulăm uh, lucrurile în așa fel încât să creăm siguranță, așa cum s-a spus anterior, uh, punând răspunderea strict la producător, din studiu, deci, uh, rezultă că va fi un pic mai greu pentru consumator să aibă contact cu producătorul. Însă, cu regulile necesare, cu siguranță vom putea crea siguranță și vom clarifica lucrurile. Pentru noi, iarăși, este foarte important ca uh, în cele din urmă consumatorul să poată alege. De exemplu, între opțiunea unui produs scump, uh, dar durabil, sau mai degrabă un produs ieftin, de la care însă să te aștepți că va uh, trăi, în ghilimele fiind spus, mai puțin. Opțiunea 3 Uh, în care trebuie să avem frigidere care să funcționeze tot atâta timp, uh, indiferent, este opțiune pe care nu o vom avea în vedere. Uh, ținem cont așadar și de siguranță și de um, opțiune și de libera alegere care trebuie să stea la baza Uh, decizie consumatorului. Pentru noi, deci, opțiunea a doua este cea mai interesantă, în care, până la urmă, producătorul uh, alege uh, să poarte răspunderea. Opțiunea 4 nu este foarte clară pentru noi și, din prezentare, nici nu a rezultat în ce mod vom pune în practică acele standarde obligatorii. Cine va stabili standardele în baza căror criterii Deci pentru noi nu este clar. Așa că dacă ne-ați putea oferi câteva detalii în plus, ar fi foarte bine. Lucy a adresat o întrebare cu care sunt de acord. Ați uh, ales șapte țări. Și întrebarea mea este, în baza căror criterii ați ales exact acele șapte țări? Din... Pentru că dacă bine îmi dau eu seama, nu cred că garanția, uh, perioada de garanție este cea mai mare în cele șapte țări. Parcă Portugalia și Regatul Unit au garanții mai generoase, de exemplu. Iată așadar care au fost observațiile mele cele mai importante. Aștept cu nerăbdare să lucrăm cu raportorul ca să definitivăm textul acesta în beneficiul producătorilor și uh, consumatorilor și stabili- să stabilim un echilibru. Go on. Acest lucru înseamnă că acum putem să trecem la Caia Calas, raportor din umbră de la ALDE. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru acest studiu și eu sunt de acord că avem nevoie de studii înainte de a face o schimbare atât de mare. Am încă câteva întrebări. În studiu se spune că dacă Garanția comercială se bazează pe standarde tehnice, cum ar fi cele din uh, cadrul privind ecodesignul, deci opțiunea 4. Uh, lucrurile ar fi mai clare decât în cazul uh, opțiunii cu o durată de viață subiectivă. Dar se ține cont de faptul că, de exemplu, dacă ai o mașină de spălat, Diferență, e o diferență mare dacă mașina de spălat este folosită în fiecare zi pentru a spăla hainele unei familii mari sau e folosită doar de o persoană care trăiește singură și spală uh, la mașină o de pe săptămână. Deci consum, comportamentul consumatorilor uh, influențează, mă scuzați, perioada de viață a produselor. Deci cum se va ține cont uh, de uh, intensitatea utilizării când vine vorba de specificațiile tehnice. produsului, aceleași, dar folosirea este foarte diferită în exemplul pe care le-am dat. O a doua întrebare, în legătură cu garanțiile comerciale. Se formulează mai uh, puțin clar posibilitățile de remediere, pentru că e nevoie de flexibilitate. Considerați că n-ar fi rezonabil ca după șase ani de folosirea unui produs, dacă acest produs nu ajunge la șapte sau opt ani, cum s-a prevăzut în durata de viață, atunci consumatorul nu mai primește încă șapte ani, ci se va ține cont de faptul că produsul a fost deja folosit uh, șase ani. Dacă nu, uh, practic, consumatorul ar beneficia de 16 ani de garanție. Deci dacă ai o garanție și ai folosit o mare parte din ea, returnezi produsul și primești unul nou, Uh, atunci de ce să mai cumpăr lucruri noi? Pentru că întotdeauna aș conta pe garanție, duc înapoi produsul vechi și iau unul nou în loc. Deci cred că povara ar fi extrem de mare pentru um, comercianți sau pentru producători. Ar trebui să existe posibilitatea mm, um, comerciantului să folosească cum remediază paguba Garanțiile comerciale sunt voluntare, dar spunem că conținutul lor este obligatoriu. Deci studiul afirmă principiul <laughs> libertății contractuale și condițiile beneficierii de garanție trebuie să fie definite de producători. Cum reconciliem regulile legate de garanțiile comerciale cu libertățile contractuale? Și a patra întrebare. În studiu se spune că consumatorii care au uh, mai multă adversitate față de risc ar profita de acesta, iar cei care au mai puțină adversitate față de risc consideră uh, creșterea prețului ca o pierdere uh, pentru ei, pentru puterea lor de cumpărare. Cred, considerați că e posibil ca Uh, consumatorii să cumpere garanția comercială uh, să cumpere mai puțin, uh, mai puțin, în mai puține cazuri garanția comercială dacă acesta va deveni mai scumpă. Sau consumatorii se vor baza doar pe garanția legală și situația per total este mai puțin în avantajul consumatorilor. Până la urmă, deci, situația se va înrăutăți pentru că garanția legală va fi mai scumpă și toată lumea, nu, invers, um, garanția comercială ar fi mai scumpă și toată lumea ar, uh, s-ar limita la garanția legală. Deci, practic, avantajul pentru consumatori ar fi zero. Mulțumesc! Mulțumesc, Gaia! Nu e nimeni în sală dintre ceilalți raportori din umbră? Mai dorește vreun deputat să ia cuvântul? Dacă nu, dau cuvântul din nou invitațiilor noștri care ne-au prezentat studiul. Uh, yes, <clears throat> well, it is, one thing is very... Un lucru e foarte important și poate că din uh, slide-uri nu s-a desprins atât de bine, poate că am spus doar o propoziție despre asta. Trebuie să țineți cont de faptul că garanția comercială e aleasă aici drept instrument cu o nouă funcție decât cea pe care în prezent. E ceva ce este reglementat uh, pe o perioadă de 20 de ani în directiva de vânzări pentru consumatori în mod oficial. Libertatea contractuală e esențială pentru această noțiune sub forma în care există ea acum. E doar un beneficiu suplimentar pe care un producător sau un comerciant, orice distribuitor, poate să o ofere unui consumator care achiziționează un produs. Deci, pe lângă drepturile juridice nu ar trebui să afecteze niciun alt drept juridic. Deci asta ar trebui să fie clar, însă în rest această garanție comercială poate fi oferită sub diferite forme. Unele garanții uh, se referă doar la anumite componente din produs sau pentru anumite defecte specifice, deci ceva ce este formulat foarte clar și restrictiv. Dacă vorbim de garanție comercială pentru întreaga durată de viață, am văzut că în diferitele amendamente această noțiune nu a fost diferită. Deci vorbim despre un fel de garanție comercială ca opțiune și nu extinderea garanției juridice, care e altceva ce trebuie analizat, însă această garanție comercială trebuie să fie o garanție pentru buna funcționare în general Bineînțeles că e o, un fel de garanție cu spectrul larg, care oferă o continuitate. Deci mă, producătorul sau vânzătorul asigură o bună funcționare uh, de-a lungul unei perioade. Trebuie să aibă piese de schimb în perioada respectivă, să aibă o rețea disponibilă și dacă vorbim despre produsele inteligente, mai ales din perspectiva viitorului, cineva care oferă o garanție pentru bună funcționare a unui produs care depinde de conexiuni ca aparatura inteligentă, trebuie să țină cont de faptul că există mulți furnizori de servicii care vor trebui să mențină furnizarea de date, monitorizare și așa mai departe. Deci e ceva foarte complex, însă în orice caz vorbim despre o garanție generală pentru buna funcționare a produselor în general. În legislația actuală, <clears throat> garanția comercială <clears throat> uh, reprezintă libertatea contractuală acum. Cel care oferă garanția poate limita uh, garanția respectivă în funcție de niște termeni și condiții. Și asta poate avea niște efecte grave dacă vrei să folosești garanția drept instrument de reglementare sau de protecție. Deoarece acum uh, și tot cel care oferă garanția oferă și uh, uh, căile de atac în caz de probleme, însă de multe ori nu sunt oferite soluțiile uh, potrivite. Depinde de tipul produsului. Produsele pot să fie electronice, digitale, mult mai uh, complicate. Dacă vrem să ne, să ne îndreptăm către o economie mai circulară, ar trebui să ne gândim dacă nu ar trebui să oferim aici mult mai clar care sunt uh, remediile uh, propuse. De asemenea, transferabilitatea garanției aceasta poate fi limitată uh, la cineva care cumpără produsul uh, respectiv a doua oară, după ce a fost folosit deja. Deci asta e ideea, nu știu, dacă vrei să creezi o piață de second hand pe piață sau nu. Pot exista de asemenea și uh, tarife dacă vrei, de exemplu, să ai acces la o piesă de schimb. așa cum spunea și domnul Laimon, distincția nu există acum conținut. Însă dacă vrem să folosim această noțiune separată de garanție comercială în vederea duratei de viață, atunci va trebui să ne îndreptăm mult mai mult către aceste modalități pe care le oferă garanția. Probabil singura care de o face e prin reglementare. Trebuie să încercăm să stabilim Uh, care sunt clar uh, căile de atac, regulile de protecție uh, în funcție de directiva de ecodesign, de proiectare ecologică și va fi foarte greu să o facem într-un text juridic. Deci am încercat să vă răspund la întrebarea între, cu privire la diferența între garanții. Mulțumesc! Voi încerca să evaluez multe din întrebările, diferitele întrebări adresate. O problemă mare e uh, răspunderea. Cui îi aparține răspunderea? Există argumente pro și contra mm, în a plasa răspunderea la producător. Există informații disponibile legate de monitorizarea procesului de, garan- de oferire a garanțiilor. Organizația noastră evaluează mai ales uh, IMM-uri sau mai mari. În general sunt uh, companii producătoare din uh, toate sectoarele. Pentru consumatori, de multe ori e bine ca și distribuitorul să aibă o parte din răspundere. Și în studiu am arătat acest lucru, asta s-a desprins și în urma consultărilor și credem deci că e necesar ca și distribuitorul să aibă o parte din răspundere. Acum e și interacțiunea între distribuitor și producător, um, tablou mai general. Deci trebuie să înțelegem toate mecanismele în joc și cu asta poți să faci un studiu separat. Al doilea lucru, țările, șapte țări nu e mult. Suntem 28. Timpul, resursele, poate că nu a fost o problemă. În ceea ce privește uh, selecția, am încercat să avem niște mm, sisteme de referință, să avem sisteme juridice diferite, mm, sisteme diferite de oferirea garanțiilor, deci asta am încercat noi uh, să facem, să avem practic uh, niște jaloane clare în funcție de diferențele între statele membre. Acum, asociațiile de consumatori. 33 de părți interesate au fost uh, uh, implicate la consultări. Sunt de acord că nu e suficient. Întotdeauna e bine să ai cât mai multe părți implicate, să ai niște rezultate cât mai clare, niște date statistice mai bune. am încercat să echilibrăm lucrurile cât mai mult asociațiile consumatorilor, asociațiile de mediu, aici avem 16 din 33. De 50% e cam echilibru. Spuneam înainte că poziționarea a fost diferită în funcție de grupurile de interes. Asta a fost clar și de aceea nu am integrat o cantificare clară a mm, beneficiilor. Oricum, noi am făcut acest studiu Uh, încercând să uh, echilibrăm toate interesele. Am fost abordați de diferite organizații și perspectivele erau foarte diferite. Dacă îmi permiteți, vreau să mă intervin. Cred că există o neînțelegere cu privire la modul în care s-au ales țările. Am ales șapte țări, însă două din acestea avea o perioadă de răspundere juridică mai îndelungată pentru neconformitate. Am studiat țările de jos și Finlanda. Ambele țări, țările de jos au, de fapt, o garanție juridică ne, pe o perioadă nelimitată. Asta înseamnă dacă există probleme legate de durata de viață în cadrul legislației actuale și știm că acum avem un nivel minim de armonizare. Asta se va schimba în noua propunere. În țările de jos poți face plângeri pentru probleme legate de durata de viață și aici nu există o limitare în timp. În Finlanda există o limitare în timp, însă pentru probleme ce țin de durată de viață, mai ales uh, dreptul de a mm, Uh, face o plângere, deci depășește practic această perioadă. Am discutat cu părțile interesate din aceste țări și vă pot spune că, în general, nu prea priveau cu ochi buni rezultatele uh, la care s-a ajuns prin sistemul lor. Asta nu a dus la o economie mai durabilă și nici la o armonizare cu privire la duratele de viață. Au spus că doar au procese, au o jurisprudență în acest domeniu. Au un fel de mediator, judecătorii trebuie să hotărească de la caz la caz. Și unul din motivele pentru care am conchis că opțiunea 3, deci să ne bazăm pe ideea vagă a cu privire la durata de viață nu ar fi uh, potrivită pentru întreg teritoriul european dacă vrem să armonizăm legislația și să le conferim comercianților și consumatorilor un sentiment de încredere în ceea ce privește drepturile și riscurile. Vă mulțumesc foarte mult și Comisia vrea să intervină, domnul Stonemaier, cât mai succint. A short remarks. First... Un scurt comentariu. Comisia recunoaște cât de importantă e economia circulară, de aceea am adoptat un plan de acțiune. Și acum uh, un alt comentariu. Doamna Kallas a făcut uh, referire la asta mai devreme. Vorbim despre o chestiune foarte complexă, deoarece durabilitatea, durata viață nu are nimic de a face neapărat, nu are tot timpul ceva de a face cu uh, modul în care e concepută produsul. Depinde mai mult de anumite uh, probleme din timpul proiectării, dar depinde și de modul în care este folosit, intensitatea cu care este folosit produsul respectiv. Și de aceea noi la comisie vrem să avem o legislație specifică sectoarelor conform directivei de coproiectare sau uh, sau a celorlalte uh, cel directive citate. Și, cum spuneam și eu, e nevoie de o soluție echilibrată care să ține cont de interesele consumatorilor, dar și ale comercianților. Și să nu uităm că garanția comercială e deja reglementată în directiva de vânzări. Această garanție comercială, așa cum e reglementată în articolul 6 din directiva vânzări, care conține mai multe obligații de transparență. De ce pun accentul pe asta? Deoarece trăsătura cea mai importantă a unei garanții comerciale e natura voluntară acestea. Și aici avem două niveluri. În primul rând, natura voluntară, dacă vrei să oferi sau nu o astfel de garanție și în al doilea rând, conținuturile din, conținutul acestei garanții, cum spunea doamna Calas, ce se întâmplă dacă sunt probleme dacă urmezi această abordare, atunci ai o siguranță juridică atât pentru producători care știu ce oferă, cât și pentru consumatori care știu ce primesc drept garanție comercială. Și încă un avantaj, un al doilea avantaj, garanția comercială e un parametru de concurență. Le permite acelor producători care oferă uh, garanții cuprinzătoare să se mm, de marce față de, să intre practic, uh, să iasă în evidență față de alți producători care nu oferă astfel de garanții cuprinzătoare. Pascal, uh, nu. Deci am înțeles cu toții vom continua munca. Vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată le mulțumesc celor doi cercetători pentru studiu și pentru prezentare. Asta înseamnă că acum putem trece la voturi primul raport pe care îl vom vota, proiectul de aviz cu privire la planul de acțiune uh, privind serviciile financiare cu amănuntul. Domnul Weidenholzer este raportor. Avem un amendament oral. Însă vă voi spune uh, când ajungem acolo. Un punct de procedură, doamna Corața Bild. Aveți cuvântul. Bună dimineața, dragi colegi. Îmi pare rău că am întârziat. Aș vrea să rog secretariatul ca pe viitor să țină cont de faptul că mulți dintre noi, domnul Dalton ca raportor din umbră, suntem membri și la LIBE, nu doar la IMCO. Și am avut o dezbatere cu privire la regulamentul de confidențialitate la LIBE. În același timp, când a fost uh, aici programa votul și colegii noștri de acolo ne-au acuzat de la alte grupuri, ne-au spus data viitoare și noi o să plecăm și o să cerem să luăm cuvântul înainte. Deci asta depinde de secretariat. Cum puteți programa în același timp un vot și o dezbatere? E vorba de regulamente la ambele comisii și mulți dintre noi suntem membri în ambele comisii și pe noi cade vina. Deci pe viitor vă rog să mai evitați astfel de situații. Maria, so it means that we now... Uh... Mulțumim, Ana Maria. Acum începem voturile. Weidenholzer. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9, 9 și 10 identice pentru, împotrivă, abțineri. Cred că ar trebui să verificăm. Verificăm amendamentele 9 și 10. I close the vote and it is adopted. Amendamentul 11 pentru, a, e caduc. 12 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Amendamentul 12. Închid votul. Cad, uh, respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că acea situație verificăm prin vot electronic la amendamentul 14. Close vote. No. Dem votul, respins. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 48 pentru. E caduc. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că verificăm. Amendamentul 52. Close the vote. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, Ok, so on this amendment... Aici avem un amendament oral din partea grupului ALDE. Ați consultat cu toții textul? Nu vă opuneți acest amendament oral? So apparently the ALDE has to present it, but if you don't have the text with... Trebuie să prezinte. Însă dacă amendamentul puteți să ne-l citiți, vă rog da pot. Doamna Calas, se dorește să se șteargă de două ori la început și la sfârșitul alineatului cuvântul mare, big. Deci apărea de două ori big, mare. Is there any objection against the oral amendment? If there isn't any... Aveți obiecții? Dacă nu, vom vota amendamentul 56 cu acest amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul definitiv, vot uh, electronic. S-a închis votul se adoptă cu o majoritate mare. Felicitări uh, raportorului. Acum trecem la următorul nostru dosar, proiectul de aviz uh, în ceea ce privește propunerea de regulament a Consiliului și Parlamentului cu privire la respectarea uh, vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice. Doamna Eva Meidel este raportare. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 193 și 94 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, Cred că vom verifica. Verificăm 193 și 194, vă rog. Close the vote. S-a închis votul, se adoptă. 195 pentru. A, e caduc. 197 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, să verificăm. It's false. E respins. 198 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 199 pentru, împotrivă, respins. 200 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 201 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 202 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 203 pentru, împotrivă. Vom verifica 203. It's false. Uh, 204. Respins. 204 pentru. Uh, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Aceeași majoritate. 205 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 241 pentru, împotrivă, abțineri. Respins, verificăm. 241. S-a închis votul. Respins. La mustață. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica electronic compromisul 4. It's adopted. Then... Se adoptă. Trecem la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 respinge. 444 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost adoptat, însă verificăm la 444. The vote? It's false. Wow. For, for... Respins. 445 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 496 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 497 e caduc. 498 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 499 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 500 pentru, e caduc. 501 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic amendamentul 501. S-a deschis votul. Close vote. It's false. Then five... Respins. 502. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Apoi 504. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 505. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 506. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 507. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 508 se, s-a adoptat de ce cadou? 509 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 510 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm? Da. Verificăm la 510. 511 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 512 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Trebuie să reluăm, îmi pare rău. Deci, reluăm 512. Putem vota din nou, fiindcă e o problemă. Nicola, mai trebuie să votezi? Apoi, la 515. 514 pentru. Se respinge. 515 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge, 516 pentru, împotriva abțineri se respinge, 516 pentru, împotriva abțineri se respinge, 511 pentru, împotriva abțineri se respinge, 519 pentru, împotriva abțineri se, să verificăm. Verificăm la 519. 520 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ciste 20 pentru Da, aveați dreptate, se respinge. 21 pentru împotrivă abțineri se respinge. 522 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă, dar vom verifica totuși la 522. Închidem votul. Se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 528 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm? Da. Verificăm la 528. Foarte bine. Se respinge. Pare rău. 529 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sau verificăm. Haideți să verificăm la 529. Hmm. Respinge. Dar oamenii trebuie să ridice mâna, dacă nu, chiar nu, nu e foarte clar. 530 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se, des, se respinge. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 44. Se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm la 54, vă rog. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 55 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge, dar uh, haideți să verificăm. Închidem votul. Se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri. Da, verificăm la 57, vă rog. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și aici. Deci verificăm amendamentul 3. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 60, vă rog. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Ar trebui să verificăm și la 59. Închidem votul, se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Chiar nu mi este foarte clar, deci verificăm. Închidem votul, se adoptă. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 17 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 69 și 70 sunt identice pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu cred că trebuie să verificăm. Verificăm, vă rog, la 69 și 70. Închidem votul. Se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82 pentru, Pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm la 83, vă rog. Se respinge. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Să verificăm la 8, vă rog. Închidem votul. Se respinge. 86 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 22. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, compromisul 100, pen, uh, amendamentul 100, mă scuzați, pentru împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar haideți să verificăm, vă rog. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, se respinge. Să verificăm la 10, vă rog. Închidem votul. Se respinge. 103 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 26. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm la 133. Închidem votul. Se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm la 134. Închidem votul. Se respinge. Compromisul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 152. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 154 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 155 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 162 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm, deci. 162. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 164 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 32 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 169 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, vă rog, la 169. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 172 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 173. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 174. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine, să verificăm, vă rog. 174. Închidem votul. nu s-ar fi schimbat. Deci același se adoptă. 15 pentru. Nu 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se adoptă, cer scuze, spune președinta că aveți dreptate, se adoptă. Dar verificăm, verificăm, însă se adoptă. 175. Da, se adoptă. Compromisul 33, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, ba nu, e caduc, așa e. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și apoi, uh, votul final, vot electronic. Închidem votul și se adoptă. Felicitări Evei Maidel. Îi dau cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doream să mulțumesc raportorilor din umbră pentru reuniunile uh, lungi, dar constructive. Toată lumea și-a menținut poziția dezbătută, discutată până în ultimul moment în această săptămână, ca să putem avea uh, o vedere de ansamblu clară despre votul de astăzi. Vreau să vă mulțumesc personal pentru colaborare. Mulțumesc de altfel și secretariatului IMCO și PP și echipei mele. Încă o dată, mulțumesc. Felicitări, Eva, spune președinta. Și acum avem și voturile finale, ultimele voturi de astăzi, mă scuzați, uh, Saving Lives, salvarea de vieți, uh, sporirea siguranței uh, Um, mașinilor în Uniunea Europeană, raportorul de aviz este Daniel Dalton. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La amendamentul 7, vă rog. Se adoptă. Însă n-a fost clar din ridicarea mâinilor. Amendamentul 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 e caduc. 10 pentru. împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. A, avem un amendament oral. Amendament oral de-al ALDE. Vă dau cuvântul. E simplu. Să înlocuim can Should be able to era în text, dar noi vrem can. E vorba de situația uh, drepturilor consumatorilor. Obiecții la acest amendament oral? Nu. Compromisul 2 cu acest amendament oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, nu, e caduc din cauza că s-a adoptat adoptat compromisul 2. Și acestea sunt ca... Șaptesprezece e caduc, 18 deci se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Apoi trecem la compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă.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 abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. La 38, vă rog. Se respinge. Acum avem vot final electronic. Închidem votul se adoptă cu o majoritate confortabilă. Felicitări lui Dan. Nu știu dacă dorește să intervină. Doar ca să spun mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperare, am obținut un aviz bun și puternic de trimis la transport. Mulțumesc! Felicitări, Dan! Deci, acestea fiind spuse, am ajuns la sfârșitul sesiunii de vot. Putem să continuăm lucrările pe ordinea de zi. Okay. So it means that we uh, now go to... Deci trecem acum la discutarea amendamentelor la raportul uh, privind punerea în aplicare a directivei privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimurile de autorizare și cerințele legate de servicii Aș dori să vă amintesc de faptul că Consiliul și-a adoptat abordarea generală pe 29 mai în procedură accelerată și așteaptă decizia Parlamentului. Raportorul a depus 26, uh, ă, proiectul de raport, au fost 26 de amendamente discutate pe, în iulie, pe 26 iulie, s-au depus 200 17 amendamente depuse apoi, deci în total 233 cu cele ale raportorului. Domnul Gutierrez nu poate fi prezent, așa că dau cuvântul lui Nicola Danti, care îl înlocuiește. Nicola, te rog. Grazie Presidente, eh, colleghi. Doamnă președinte, dragi colegi, Sergio mulțumește raportorilor din umbră și tuturor colegilor pentru amendamentele depuse. Așa cum a adus aminte doamna președinte, s-au depus 216 amendamente la această importantă propunere de directivă care face parte din um, pachetul serviciu, un pachet mai larg și controversat. Um, pregătim um, prim set de compromisuri Eh, și discuțiile vor fi foarte utile pentru a aborda elementele cele mai critice din raport. Iată care sunt principalele elemente ale raportului. O propunere de modificare a articolului 3, care are obiectivul de a redefini obligațiile de notificare, specificând mai multe excepțiile și precizând regimul modificării proiectelor de măsuri deja notificate și obligația de a reduce mult uh, cheltuielile administrative pentru statele membre. Tot la acest punct, cred că trebuie să introducem o prevedere care exclude din obligații de notificare măsurile urgente pentru a, apăra, a proteja ordinea publică, securitatea publică, sănătatea publică și protecția mediului s-au clarificat termenii și condițiile fazei de consultare de la articolul 5. S-au definit termene mai scurte, mai ales pentru proiectele de măsuri deja modificate. În fine, dar la fel de importantă este modificarea articolului 7, care are obiectivul de a redefini uh, prerogativele Comisiei, lăsându-i posibilitatea de a adopta o recomandare pentru a cere statului membru să nu adopte o măsură, o măsură dacă mm, bănuiește că se uh, încalcă mm, prevederile. Comisia însă nu poate să se substituie, să, să împiedice parlamentele naționale uh, posibilitatea de a adopta un proiect de măsuri. Doar după recursul la, cursul, la Curtea de Just, Europeană de Justiție se poate întâmpla acest lucru. Mai rămân în, în, încă multe de făcut, dar sper că vom putea găsi o poziție comună legătură cu principalele aspecte menționate. Am încredere că alături de raportul din umbră din partea celorlalte grupuri, deja în noiembrie vom reuși, reuși să ajungem la un text de compromis echilibrat. Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a avea discuții tehnice ulterioare la următoarea reuniune raportorilor din umbră, marțea viitoare. Thank you very much. Mulțumesc, Nicola, care a luat cuvântul numele raportorului. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră pentru PPE. Raportul din umbră este domnul Ștefanec. Mulțumesc doamnă președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc uh, raportorului pentru că trebuie să spun că mă bucur de abordarea sa, precum și de propunerea comisiei în sine. Procedura de notificare în domeniul serviciilor, conform directivei serviciilor, nu funcționează bine și directiva nu este complet pusă în aplicare. Astăzi, uh, um, regulile extranaționale complică accesul furnizorilor de servicii uh, din alt stat membru. Aceste formalități uh, suplimentare sunt uh, deseori uh, poveri mari și sunt proceduri suplimentare care reprezintă obstacole în calea companiilor care doresc să furnizeze servicii în alte state membre. Procedura actuală mm, nu protejează Uh, față de regiile extranaționale care intră în conflict cu directiva serviciilor sau cu tratatele europene. Consider că procedura de notificare poate să devină un instrument eficient pentru o mai bună aplicare a actualei directive a serviciilor. În acest context, propunerea Comisiei pentru o procedură de notificare nouă și mai strictă este pozitivă. În propunere se prevede că statele membre trebuie să notifice întotdeauna noile uh, norme la nivel național pe care le impun furnizorilor de serviciu înainte de a intra în vigoare. Procedura de notificare pe care trebuie să o respecte statele membre trebuie să fie transparentă și să asigure că noi măsuri naționale și uh, noi reguli sunt justificate și proporționale și respectă în același timp principiul subsidiarității. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră pentru a ne asigura că acest act legislativ important va contribui la o mai bună funcționare a notificării uh, legilor și regulilor naționale în domeniul serviciilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Ștefanec. De la ECR are cuvântul Dan Dalton. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc raportorului pentru uh, amendamentele de compromis pe care le-a trimis aseară. M-am ocupat uh, de e-privacy, așa că n-am studiat încă amendamentele de compromis, așa că vă mai referi doar la amendamentele deja depuse. Noi, cei de la ECR, sprijinim principiul pachetului și anume să facilităm furnizarea uh, transfrontalieră de servicii. Procedura de notificare trebuie să fie consolidată pentru a permite firmelor să facă față acestor bariere uh, disproporționate. Uh, așa cum a făcut-o și în cazul altui raport în acest mandat. Câteva elemente importante pentru noi sunt următoarele. Mai întâi, domeniul de aplicare. Cred că el trebuie să fie extins pentru a avea un, un regim de notificare eficient și coerent. Procedura trebuie să aibă un, să includă noi modele de uh, autorizare și noi uh, condiții pentru libertatea de furnizare a serviciilor, așa cum s-a prevăzut în directiva serviciilor. În legătură cu obligația de notificare, notificările după noi trebuie să includă justificarea de ce sunt necesare al măsurile, să nu discrimineze în funcție de naționalitate sau reședință și proporționale. Deci, măsurile mai puțin restrictive restrictive să nu pot să fie folosite. Acesta este amendamentul meu uh, care uh, ține cont de la rezultatul de la raportul privind barierele netarifare. Suntem de acord cu amendamentul 16, dar nu putem să sprijinim amendamentul 14, care uh, se referă la dreptul de a se stabili. Dreptul de a se stabili în servicii de transportare trebuie să facă parte din obligație din acest raport, conform amendamentului meu 133 modificările parlamentare nu respectă această propunere standard, mm, conform propunerii raportorului. Este esențial ca aceste modificări să fie totuși notificate Comisiei imediat. Este important ca orice procedură în urgență să nu devină un bit juridic, să nu eh, devină o, o cale de a nu respecta regulile. Procedura trebuie să se aplice în continuare. Am depus amendamentele 74 și 170 care um, clarifică faptul că măsurile urgente trebuie notificate și apoi Comisia să ia, cum, să ia concluzii, să eh, perioada de consultare de trei luni este necesară și trebuie să înceapă din ziua în care Comisia primește uh, notificarea completă din partea statului membru, conform amendamentului 183 și Comisia trebuie să dea posibilitatea de a se face uh, comentarii. În legătură cu perioada de notificare, introducerea sistemului de alertă uh, va ajuta Comisia în consultare cu statele membre să frâneze măsurile care pot fi considerate contradictorii. Iar în legătură cu decizia, cred că dacă uh, procedura de decizie uh, respectă uh, procedura din uh, directiva serviciilor, uh, cred că este utilă și eliminarea procedurii de decizie nu ar permite Comisiei și statele membre să-și rezolve divergențele înainte de a ajunge la tribunal. Deci, deocamdată suntem împotriva amendamentului raportului 26. pentru că aplicarea uh, deciziei Comisiei trebuie să fie momentul uh, în care pot să înceapă procedurile uh, de plângere la tribunal. Voi coopera în continuare cu raportorul și raportorii din umbră pentru a ajunge la un rezultat bun. Mulțumesc! Mulțumesc, Dan! Găia Calas are cuvântul de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte! Noi, la Comisia pentru Piața Internă, trebuie să ne asigurăm că piața internă funcționează bine și cea mai bună modalitate de a atinge acest obiectiv este minimizând barierele de pe piață și proceduri ca notificarea sunt esențiale în acest scop pentru că ne permite să identificăm și să eliminăm noi bariere potențiale înainte de a fi puse în aplicare. De aceea este important ca procedura corectă să fie întotdeauna respectată dacă nu se notifică astfel de reguli, um, eu cred că legislația trebuie să descurajeze statele membre um, de tentația de a nu notifica măsuri, pentru că astăzi se adoptă măsuri uh, care nu sunt notificate. Dacă mm, uh, legislația va fi um, funcțională doar dacă nenotificarea va fi ușor detectată și va avea consecințe. Cred că actorii interesați trebuie să poată să alerteze comisia în legătură cu proiecte de măsuri care nu au fost notificate. În legătură cu procedura de notificare în sine, cred că ea trebuie să fie clară și transparentă. Uh, nu doar pentru statul membru care face notificare, ci și pentru actorii interesați, pentru părțile terțe interesate. Transparența procedurii trebuie să fie îmbunătățită considerabil dacă ne asigurăm că toți actorii relevanți sunt informați, nu doar prin notific- procedurile de notificare continue, dar și prin alerte din partea Comisiei. Dar informarea acestora are puțină valoare adăugată dacă ei nu pot să contribuie la proces. Deci procedura trebuie să includă o posibilitate pentru aceștia să comenteze proiectele de măsuri. Dacă un stat membru modifică uh, proiectul de măsură, trebuie să ne asigurăm că și celelalte state membre și Comisia vor putea să reacționeze și la textul modificat, așa cum s-a prevăzut în propunerea inițială. Dacă nu li se dă posibilitatea să comenteze schimbările, practic, schimbul de bune practici nu va putea funcționa optim. M-am bucurat că și colegii au depus amendamente în același scop. Apoi, în legătură cu măsurile care trebuie notificate și care nu, trebuie să ne asigurăm că nu lăsăm goluri. Deci, orice excepții trebuie să fie clar justificate și definite procedură de notificare nu poate să-și servească scopul dacă, este, dacă are un domeniu de aplicare foarte limitat. Statele membre pot să creeze reguli care pot să devină bariere pe piața unică, și trebuie, dar acest lucru trebuie să o facă doar în consultare cu toate părțile care pot fi afectate. Sper că vom reuși să ajungem la compromisuri cât mai bune. Mulțumesc! Mulțumesc, Caia! Din partea verzilor, domnul Șoltes are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc din nou raportorului pentru acest proiect de raport în legătură cu această directivă. Numele versilor am depus mai multe amendamente care se referă la elementele deja menționate. În schimbul de opinii, Am făcut câteva observații și propuneri. Și dorim să subliniem faptul că procedura actuală de notificare nu este suficientă pentru a evita discriminările pe baza naționalității sau reședinței. Eu sunt de părere că statele membre și Comisia trebuie să lucreze în parteneriat pentru a îmbunătăți uh, această directivă și condițiile de aplicare. Nu este acceptabil ca notificarea perioada de, de notificare să fie de 3 luni, pentru că se limitează mult um, posibilitatea statelor membre de a acționa. În multe cazuri, notificarea nu poate să aibă loc cu 3 luni înainte, de aceea e nevoie de flexibilitate, după părerea mea. De asemenea, nu trebuie să fie un defect de procedură grav. În realitate, anumite măsuri sunt luate ad hoc. Și uneori statele membre nu pot să uh, notifice Comisia cu trei luni înainte. Trebuie să dăm dovadă de mai multă flexibilitate și de simț practic. Cred că directiva nu trebuie să fie prea, prea uh, rigidă, trebuie să poată să fie folosită ușor în practică. Eu sunt pentru mai multă transparență în procesul de notificare și sprijin această idee, această idee, dar nu trebuie ca povara să fie prea mare pe unele statelor membre. Sper că amendamentele și observațiile noastre vor fi luate în considerare și sper să cooperez cât mai bine cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. De la FTD, FTD, domnul Zulu. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportorului. Din punctul nostru de vedere, această propunere de notificare a regulilor naționale care intră în domeniul de aplicare a directivului serviciilor a început prost, foarte prost. Uh, sunt uh, multe lucruri care nu sunt deloc clare um, sau sunt prost făcute. De aceea dorim să schimbăm mai multe lucruri. Dorim să schimbăm radical articolul 7 din uh, propunerea Comisiei, care prevede ca Comisia să poată să ceară statului membru să nu adopte o regulă sau să o abroge chiar dacă consideră că ceva uh, nu e acceptabil. Nu se poate face acest lucru printr-o decizie, ci printr-un aviz care semnalează că uh, măsura respectivă nu e ok și apoi Curtea Europeană trebuie să, ev să evalueze măsura, pentru că nu putem permite Comisiei să ia locul statelor membre sau să ia locul Curții de justiție. Suveranitatea și independența fiecărui stat membru trebuie respectată. Acum, dacă intrăm în subiect, după părerea noastră, pentru a nu lungi prea mult procedura de adoptare a legilor. Cred că o perioadă de consultare și semnalare de maxim 3 luni este suficientă, nu 6, așa cum s-a prevăzut. De asemenea, cerem derogarea de la obligația de notificare în cazuri de urgente sau dacă se modifică um, un, o regulă puțin și nu în măsură substanțială. Uh, deci cerem eliminarea articolului 3 aliniatul 4, care stabilește nenotificarea ca fiind un viciu de procedură grav. În această definiție, de această definiție este prea generică și nu înțelegem cum poate fi folosită concret această definiție. Un alt aspect important este eliminarea articolului 3, aliniatul 5, în legătură cu, um, dovad, cu uh, uh, sarcina probei. Nu statul membru trebuie să suporte cheltuielile acesteia. În plus, trebuie să nu fac obiectul uh, obligațiilor de notificare uh, măsurile locale, pentru că o administrație comunală nu are resursele necesare și nu are nici timp sau nu, nu poate să aștepte uh, pentru a uh, se supune acestei proceduri. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul Anei Maria Corața Bild. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este important să înțelegem de ce facem acest lucru. Avem o directivă a serviciilor care nu este aplicată um, complet și piața internă a serviciilor este disfuncțională, chiar dacă este piața care are cel mai mare potențial de creare de locuri de muncă și de creștere în momentul de față. Deci avem proceduri. De ce modificăm procedura? Pentru că statele membre nu o respectă. Problema este punerea în aplicare de către statele membre. Deci ameliorăm un, un instrument existent pentru că statele membre sau nu notifică, sau notifică prea târziu, sau notifică parțial și nu întotdeauna. Deci, dacă luăm propunerea comisiei, așa cum au făcut-o socialiștii și așa mai departe. Îmi pare rău că de fiecare dată se încearcă să se pune în discuție să, să se facă ceva pentru piața serviciilor, pentru a crea locuri de muncă, încercați să diluați măsurile. Nu putem să lucrăm cu excepții, pentru că excepțiile înseamnă mai multă birocrație, mai multă confuzie și mai multe scuze pentru statele membre să nu pună la aplicare măsura ați menționat diferitele excepții, ordinea publică și interesele naționale sau publice, ca fiind motivații sau excepții care există în directiva serviciilor. Dar statele membre abuzează de acestea din 2006. Le reintroducem ca să le dăm din nou posibilitatea de a abuza de acestea. Întrebarea mea este, sunteți serioși când doriți să, spun, creăm, să spuneți că doriți să creăm piața internă a serviciilor sau nu? Dacă nu ne pierdem vremea, problema este fragmentarea regulilor. Dacă un furnizor de servicii dintr-un stat membru dorește să-și furnizeze serviciile în alt stat membru, notificarea este furnizarea de informații, nu înseamnă schimbarea regulilor într-un alt stat membru. Spunem statului membru să justifice de ce a impus o regulă care nu permite unui furnizor de serviciu din alte state membre să funcționeze în statul dumneavoastră. Acesta este principiul de bază al pieței interne, necesitatea și proporționalitatea. Deci se justifică această măsură. Aceasta e întrebarea principală. Așa că nu accept niciun amendament uh, care diluează propunerea Comisiei și sprijin linia domnului Ștefanec. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum Virginie Rozier. O mai... Mulțumesc, doamnă <laughs> președinte. Da, aceasta este întrebarea. Dorim o piață internă care uh, prote uh, protejează siguranța consumatorilor, protejează mediul, protejează avanjații. Acest lucru se face prin reguli și de altă directiva serviciilor permite acest lucru pentru că serviciile sunt în serviciul cetățenilor. Întrebarea acum este cum uh, care este rolul fiecăruia pentru a ne asigura că piața unică va fi într-adevăr în serviciul cetățenilor și protejează. Echilibrul este delicat, dar uh, cred just în directiva serviciilor și fiecare are rolul său. Pe de o parte, legiuitorul național, în cadrul definit de legiuitorul european, deci de, de, în cadrul deciziei luate de noi și legilor votate de noi, um, oferind comisiei în calitate de um, organism care protejează respectarea tratatelor um, sarcina de a verifica proporționalitatea regulilor propuse cu obiective de interes general. Deci dacă au obiective de interes general, interesul tuturor cetățenilor sunt juste și adaptate. Ni se spune că piața internă a serviciilor nu funcționează. Eu cred că acest diagnostic ar trebui să se bazeze pe elemente mai concrete. Activitatea transfrontalieră în sine este de dorit, dar singura nu uh, poate să dovedească funcționarea sau nefuncționarea bună a pieței interne. Și acum acest, vorbim despre această propunere de notificare care acordă comisiei în prerogativele sale de verificare a bunei uh, aplicare dreptului european, bulversează echilibrul creat de noi legiuitori. Comisia dorește să se asigure că se, aplece, se aplică complet dreptul european. Într-adevăr, procedura de notificare nu funcționează suficient de bine. Anumite state membre nu respectă procedurile de notificare. Este oare însă acesta un motiv să complicăm obligațiile celor care respectă regulile? și să nu sancționăm pentru că Comisia nu acționează pentru a se asigura că procedura de notificare este perfect aplicată, pe lângă cei care nu respectă regulile. Deci eu cer comisiei să, cear, să, să aplice regulile cu instrumentele pe care le dispoziție azi. De ce nu o face? Și poate că astfel am transmite un semnal și statelor membre că nu respectă regulile pe care le avem astăzi, o facă. Dar dacă regulile nu sunt aplicate corect de cei care trebuie să le aplice, trebuie să le schimbăm noi azi. În plus, modificarea echilibrelor între diferiții actori, pare să meargă în direcția unei confuzii a rolurilor. Comisia astăzi trebuie să se asigure de respectarea regulilor și procedurilor. Statele membre trebuie să o facă sub controlul Curții de Justiție și în cadrul definit de legiuitor. Dorim noi oare mâine să oferim executivului Comisia Europeană o prerogativă de cenzură a priori a legiuitorilor naționali când de fapt trebuie să se achite de propriile prerogative. Din punct de vedere democratic, cum putem să ne închipuim că această putere de cenzură și limitare putem să oferi, o oferim puterii executive? Dacă mâine spunem comisia trebuie să se cenzureze a priori marja de manevră a legiuitorilor din statele membre, veți fi, sau ale dumneavoastră veți fi de acord, de ce să acceptăm asta pentru parlamentele naționale, care sunt alte regoul nostru, ceea ce n-am acceptat pentru noi? Deci, această, a oferi comisiei posibilitatea de cenzură a priori mi se pare contrar echilibrului de puteri. Până la urmă, Curtea de Justiție trebuie să, să definească legitimitatea sau să decide dacă anumite măsuri ale statelor membre sunt legitime sau abuzive. Aceasta nu este prerogativă strictă a comisiei. Deci, acest uh, amestec uh, mi se pare un semnal uh, negativ acum când uh, echilibrul între puteri și statul de drept și rolul fiecăruia uh, sunt elemente absolut esențiale și uneori deturnate în dezbaterea politică. Deseori s-a caricaturat Uniunea Europeană și Comisia ca fiind o entitate autoritară și antidemocratică și nu cred că cu procedura de modificare așa cum se dorește să fie modificată vom putea lupta împotriva acestor critici. Din potrivă, trebuie să fim mult mai riguroși în respectarea rolului fiecăruia și trebuie să spunem că nu este nelegitim să ținem cont de interesul cetățenilor. Acesta este directivul care a, fost uh, echilibrul obținut în directiva serviciilor și trebuie să le aplicăm în continuare. Mulțumesc! Tot de la SND are cuvântul doamna Geringer de Odenberg. The next item, not this one. Thank you. Ah, ok. So then that... Doresc să intervin uh, ulterior. A, a fost o greșeală. Dacă nu mai dorește niciun membru să ia cuvântul, acum Nicola Danti. Aveți cuvântul, Nicola. Personale, perché prima ho parlato a titolo del Acum aș avea câteva comentarii personale, deoarece inițial am uh, vorbit în numele raportorului. Eu aș spune că e ceva foarte delicat și periculos, deoarece mm, va avea un efect asupra suveranității statelor membre, a parlamentelor naționale și regionale, cum spune atât de bine Virginie. Raportorul nostru a reușit să abordeze lucrurile în mod echilibrat, ținut cont de mm, obiectivele și propările Comisiei uh, la această directivă și, de asemenea, să nu uităm că trebuie să ne asigurăm că uh, piața serviciilor va funcționa mai bine, însă să nu uităm, totuși, că există instituții legitime, democratice, care au competențe și care vor fi sancționate dacă nu își uh, fac treaba așa cum trebuie, să care reprezintă cetățenii europeni. Noi nu vom face decât să alimentăm anti, pe cei care sunt eurosceptici, dacă le vom da instituțiilor, niște, instituțiilor comunitare niște roluri pe care nu ar trebui să le aibă. Comisia are niște sarcini precise, să nu ar trebui să facă anumite lucruri uh, Uh, în detrimentul sau împotriva parlamentelor naționale sau locale. De aceea eu cred că abordarea raportorului nostru e echilibrată, el ține cont de nevoia de a încuraja piața serviciilor și de a ajuta la bună funcționare acestea în uh, această uh, obligație de notificare. Însă aici statele membre au uh, totuși competențele, să nu uităm asta și să nu le dăm apă la moară și mai multe euroscepticilor care în ultimii ani uh, cam au avut uh, motive să uh, să ia avânt. Mulțumim. Acum, în numele Comisiei Europene, domnule Engelstein. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru ocazia de a reacționa la această dezbatere interesantă. Reamintesc în primul rând că obiectivul propunerii e o mai bună punere în aplicare la fața locului a actualei directive a serviciilor. Parlamentul, Comisia și Consiliul au un obiectiv comun. Această directivă privind serviciile nu a dus la rezultatul scontat și asta din cauza că punerea în aplicare nu a fost la fel peste tot în statele membre. Și în loc să venim cu noi reguli, ne-am dorit ca actualele reguli să funcționeze mai bine pe teren și despre asta e vorba, așa cum s-a spus în timpul dezbaterii. O mai bună punere în aplicare a directivei ar trebui să se facă printr-un parteneriat și tocmai despre asta e vorba în propunere. Să împărtășim experiențe și practici comune între statele membre uh, cu Comisia înainte de a adopta legile, când încă poți uh, face ca lucrurile să fie diferite. În loc să ajungi după aceea în fața tribunalelor, în cadrul unor proceduri foarte îndelungate și costisitoare. Va duce această propunere la o mai bună respectare a legii europene? Da, credem că da. Și de asemenea și procesul legislativ se va îmbunătăți, deoarece schimbul de practici, de experiență între statele membre care Uh, de multă se confruntă cu aceleași probleme, e ceva benefic pentru toată lumea. Și o spun, rece câteva din amendamentele înaintate încearcă să excludă de la obligația de notificare anumite uh, uh, o anumită reglementare a serviciilor. Dacă o am face, atunci ar exista o serie întreagă de servicii, de reglementare a serviciilor care nu ar fi, uh, nu ar intra sub incidența acestei obligații și nu s-ar, nu va mai exista niciun beneficiu legat de o mai bună legiuire. De aceea, propunerea de a acorda derogare unor state de la obligația de notificare e calea greșită. Pe de altă parte, cu mai multe amendamente propunem să se reducă uh, povara administrativă. Mă gândesc la regimuri speciale pentru măsuri uh, pentru actuale uh, proceduri de notificare în curs. Mă gândesc de asemenea la căi prin care parlamentele alese democratic să nu fie blocate sau împiedicate să de la adoptarea de măsuri, deoarece trebuie să aștepte o reacție din partea Comisiei și poate că sunt motive bune să avem și o procedură de urgență pentru situațiile de urgență și când uh, redactăm aceste amendamente, trebuie să evităm să creăm viduri legislative. Să fim siguri că există niște condiții stricte pentru folosirea acestor proceduri speciale pentru a evita ca principala procedură de notificare să nu fie eludată. De asemenea, se prevede că statele membre prin notificare trebuie să ofere și niște informații de ce măsura respectivă e justificată, justificată, uh, proporțională și nediscriminatorie. Și e important. Dacă o facem, doar așa vom avea un schimb uh, util de bune practici și de experiență. Și ca să evităm orice neînțelegere, noi nu propunem ca statele membre să trimită un, o evaluare de impact uh, completă, însă ar trebui să uh, argumenteze de ce o propunere justificată, proporționată și nediscriminatorie. Și, sincer vorbind, e vorba doar de o procedură legislativă de calitate. Acum, referitor la puterea de decizie a Comisiei, s-a discutat despre asta mult, nu doar aici, ci și la Consiliu. În primul rând, această posibilitate e prevăzută în propunerea Comisiei doar după două runde de dialog și consultări cu statele membre. Aș vrea să vă spun că deja Comisia are puterea de a lua decizii în ce privește măsurile notificate de statele membre. În uh, actuala directivă a serviciilor se prevede acest lucru și în altă legislație secundară de asemenea. Deci argumentul folosit uneori că din punct de vedere juridic nu ai cum să-i conferi comisiei astfel de competențe nu e valabil. Și asta s-a confirmat și la discuțiile de la Consiliu de către Serviciul Juridic al Consiliului. Nu cel de la Comisie, deci cel de la Consiliu. Deci, din punct de vedere juridic, Comisia poate primi o astfel de competență. Ne e greu să vedem cum ștergerea actoarei decizii cu privire la măsurile notificate ar duce la o mai bună implementare a serviciilor, care e și obiectivul declarat al Parlamentului. S-ar putea să se întâmple tocmai contrarul. Și de aceea nu considerăm că e acceptabil din punct de vedere politic ca actualele puteri de decizionare din directivă să fie șterse prin propunere. Noi credem mai degrabă că această putere decizională a Comisiei ar trebui să se aplice tuturor măsurilor notificate și nu doar unora din acestea. Obiectivul nostru nu e să adoptăm decizii tot timpul. Dacă vă uitați la actuala obligație de notificare, în cazul la mai puțin de 1% din procedurile de notificare, există uh, preocupări de îngrijorări de natură juridică. Uh, aia propunem noi o perioadă de alertă pentru a le oferi Comisiei și statelor membre, în acest 1% din cazuri, o lună suplimentară pentru a discuta măsura notificată și pentru a găsi o soluție și pentru a evita uh, obligativitatea lor în decizii. De aceea se include perioada de alertă. Se oprește, practic, uh, procedura pentru a ne asigura că ceea ce se adoptă e în conformitate cu obligațiile existente ale uh, Uniunii Europene. Să mă refer acum la propunerea raportorului în ceea ce privește puterea decizională a Comisiei. E inter- interesant, am analizat uh, în profunzime, însă, din păcate, concluziile vocațiilor noștri au fost foarte clare și lume cu astfel de propunere nu respectă tratatele. Conform articolului 278 din Tratatul de Funcționare, Comisia nu poate aduce o chestiune în fața curții fără să fi uh, oferit un aviz uh, întemeiat. Și înainte de a, un aviz motivat, mă scuzați, și înaintea unui astfel de aviz motivat, uh, statele membre au ocazia de a trimite observațiile lor. Referitor la suspendarea efectelor măsurii notificate, în urma trimiterii unui caz în fața CJE, articolul 278 prevede ca acțiunile din fața justiției să nu aibă efect de suspendare. E de competența curții doar de a hotărâ o astfel de suspendare. Deci nu ni se Deși e o propunere interesantă, nu vedem cum ar putea funcționa în practică. Și de aceea credem că propunerea pe care am făcut-o noi la articolul 7 e calea cea mai bună de urmat. Vă mulțumesc! Thank you, uh, very, uh... Vă mulțumesc foarte mult. Nicola, nu știu dacă... Nu știu ce să facem. Raportorul nu e aici, nu, nu te-a instruit să și reacționezi. Bine, atunci, cu aceste cuvinte, cred că putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Pot să vă anunț că amendamentele de compromis vor fi analizate la următoarea noastră reuniune pe 11 și 12 octombrie. Asta înseamnă că acum putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, avizul către o strategie comerțului digital. Acum vom analiza amendamentele. Daniel Dalton este raportor. Dan, îți dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Anelie. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au înaintat amendamente, 40. Au fost în total multe sugestii utile și sper să ajungem la un acord destul de ușor, dar fiindcă sunt numai 40 de amendamente. Vom analiza câteva, vom analiza posibilitatea de a avea câteva compromisuri și vă vom trimite textele. Există anumite chestiuni de interes IMCO, amendamentele care se referă la încurajarea IMM-urilor, limitarea poverii administrative, sunt de acord cu amendamentele privind conștientizarea și nivelul de informare a consumatorilor și companiilor pentru a spori uh, încrederea și nivelul de comerț digital. De asemenea, uh, ne concentrăm pe actualele deficiențe în ceea ce privește relațiile comerciale. Cu toții sunt de, de acord că în ce privește comerțul electronic, Realitatea actuală nu e la înălțimea viziunii din strategia digitală, nici în piața unică, nici în afara acestea. Comerțul electronic e în creștere, însă în ceea ce privește facilitarea comerțului internațional, aici nu sunt progrese majore. Există în continuare probleme, de foarte multe ori trebuie plătite taxe vamale pentru importurile de anumite produse și de aceea trebuie să căutăm, să încercăm să avem praguri de minimi, să ceea ce acordurile comerciale cu anumite state. Acum, unele amendamente mă îngrijorează și mă opun acestora. Deocamdată, aranjamentele vamale sunt pentru companii, nu pentru indivizi. Indivizii trebuie practic să le suporte. Când vrei să cumperi ceva din afara Uniunii Europene, ești prins într-un proces de afaceri care e greu de respectat, e costisitor, deci oamenii nu vor mai cumpăra din nou din afara Uniunii Europene. Deci, practic, nu poți face astfel de achiziții din afara Uniunii Europene. Și ce putem face? Putem reforma vămile pentru a le ușura oamenilor să facă declarațiile vamale sau să sporim pragurile de minimis. De pildă, dacă un european cumpără niște bikini din sură, care e, de ce sublinează asta uh, neutralitatea internetului? Asta spunea un deputat într-un amendament. Nu înțeleg ce raționament a avut. Eu cred că e o chestiune importantă aici. Nu ne putem permite să greșim pentru consumatori. Acum, OMC-ul. Un element important. Acolo nu prea se mai face nimic în legătură cu comerțul electronic. UE principala piață de comerț electronic, de aia ar trebui să jucăm un rol important pentru a avea un mediu mai prietenos pentru consumator și trebuie să impunem din nou acest subiect pe agenda OMC pentru a elimina uh, tarifele, uh, barierele non-tarifare, mă scuzați, în domeniul digital. Acum, aliniatul 5. Acolo a existat un acord în ceea ce privește împiedicarea anumitor cerințe nejustificate de um, de localizarea datelor. Să notăm că schimbul de date e esențial, atât pe piața internă cât și afară. Și în unele țări terțe există astfel de cerințe de localizare a datelor doar pentru a com- uh, proteja companiile locale. Comerțul digital depinde de eficiență și trebuie să facem față acestei probleme. Am văzut în multe amendamente că niște uh, reguli clare de protecție a datelor și a comisității nu trebuie uh, negociate la, în cadrul uh, acordurilor comerciale. Nu, oamenii trebuie să aibă aceste asigurări de protecție a datelor când cumpără în Uniunea Europeană. <clears throat> Fluxul liber de date, uh, modul în care datele sunt adecvate sau nu, sunt de acord cu sugestiile făcute pentru actualizarea actualelor uh, acorduri comerciale cu anexe privind fluxul de date și că ar trebui să avem o abordare mai degrabă bilaterală. Aștept părerile copii, uh, colegilor și, bineînțeles, amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, Diana. Acum, în numele PP, domnul Poșpis, Poșpisil. Vă mulțumesc. Noi, grupul PP, sprijinim munca raportorului. Acest dosar cu privire la comerțul digital este foarte important și putem constata că nu prea există multe puncte controversate în ceea ce privește documentul așa cum tocmai l-a prezentat uh, raportorul nostru. Deja au fost reluate anumite elemente. Aș vrea să subliniez din nou faptul că există, din păcate, multe obstacole în uh, ceea ce este comerțul digital pe care le putem uh, elimina. Și trebuie să venim cu soluții și, de fapt, asta ar trebui să fie și obiectivul acestei strategii. Ce aș mai putea adăuga? E important ca pe viitor să se soluționeze Uh, problema tarifelor uh, ne, uh, obstacolelor netarifare comerțul electronic și asta în acordurile comerciale. Avem acum un moratoriu din 1990 și pe viitor va trebui soluționată problema. Să o facem fie la nivel internațional, printr-un acord uh, Uh, multilateral, fie prin acorduri bilaterale cu țările terțe. Deci trebuie să facem față acestei probleme în acordurile comerciale. Acum, există amendamente, amendamentul 5, de pildă pe care l-am înaintat, în care se spune clar că pe viitor Comisia va trebui să garanteze companiilor europene o atitudine deschisă pe piața digitală globală. Acum, cum poate garanta Comisia așa ceva E bine, prin acordurile comerciale. Acesta este un instrument. Și un alt subiect uh, important abordat. Accesul general la internetul uh, cu bandă largă. Despre asta tot vorbim în Parlamentul European uh, și la alte dosare, de altfel trebuie soluționată problema plăților digitale, trebuie de asemenea să avem o protecție eficace a drepturilor consumatorilor și alte lucruri asemănătoare. Deci o serie de elemente cu care suntem de acord uh, împreună cu domnul raportor, elemente pe care le completăm prin amendamentele noastre. Sigur, uh, siguranța cibernetică e importantă. Trebuie să garantăm protejarea datelor personale, așa cum s-a spus deja astăzi aici. Și țin să subliniez că în ziua de azi Comerțul digital e fundamental, deoarece oferă o serie întreagă de posibilități, mai ales IMM-urilor, care pot avea acces la noi clienți pe această cale. Mai mult, și consumatorii beneficiază de avantaje, pot uh, avea uh, pot să aleagă mai multe mărfuri, pot să compare mult mai ușor uh, produsele, prețurile, deci e ceva foarte uh, uh, avantajos și asta s-a văzut și la discuția cu privire la agenda digitală. Deci suntem de acord cu raportorul, îi mulțumim pentru munca făcută și, cum spuneam, am prezentat amendamente care, după părerea mea, nu contravin celor spuse de raportor, ci completează spiritul și uh, ceea ce a introdus el în raport. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc acum pentru SND, doamna Geringer de Odinea. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Ja również chciałam... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu domnului Dalton pentru un document foarte bine pregătit. Mă bucur că raportorul este pentru a promova niște măsuri. Am câteva amendamente Liniile generale sunt acceptabile, dar doresc să subliniez alte aspecte. Odată, abolirea geoblocării. Avem un trialog când e vorba de geoblocare și cred că trebuie să subliniem asta mult mai clar în strategie. N-ar trebui să discutăm doar despre soluționarea problemei, ar trebui în același timp să spunem și cum această problemă poate să fie rezolvată pe viitor. De asemenea, sunt și pentru uh, rețelele neutre, net neutrality, și pentru îmbunătățirea sistemului de protecție a consumatorului. Să satisfacem nevoia clienților în ceea ce privește siguranța în uh, spațiul cibernetic. Nu putem permite ca informația să fie limitată, ca internetul să fie limitat. Pentru a spori numărul persoanelor care apelează la servicii online, trebuie să construim și să consolidăm o relație de încredere cu aceștia și să reducem riscul de fraudă, să abolim și practicile neloiale. E nevoie să avem sisteme de plată bune și solide, la fel și re, um, achitarea de compensații va limita tendința la fraudă. La fel și în ceea ce privește procedura, um, uh, procedura daunelor mici. Cum pot să ceară compensații pentru micile tranzacții online consumatorii noștri? Această directivă trebuia implementată deja în urmă cu 2 ani și mă întreb uh, în practică cum funcționează. Nu știu dacă sunt analize care s-au făcut. Sigur că e important să sporească încrederea pentru comerțul digital online. Accesul la informație e relevant. De exemplu, e vorba de informația de bază um, de multe ori diferă uh, mărimile la haine, de la o țară la alta, sau la pantofi. Sigur, mergând în magazin poți verifica asta, dar online nu e întotdeauna posibil și asta îi descurajează pe oameni de la a cumpăra asemenea produse online. Fără a ști cum arată cu adevărat care este mărimea realitate. Eu am depus un amendament în acest sens. Încrederea e importantă și este legată de cibersecuritate și eu cred că protecția datelor și normele în vigoare ar trebui să fie cadrul juridic atunci când avem de-a face cu țări din afara Uniunii Europene ca să putem să diseminăm aceste practici, de, uh, practici bune peste tot în lume, nu doar în Uniunea Europeană. Eh, sper să avem o cooperare fructuoasă. Accept acest aviz în general și sper să avem bune amendamente de compromis. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Dita eh, de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului pentru muncă. De la bun început ne-a oferit un, o bază bună de, de pornire și mă uit la amendamente, nu există niciun risc uh, în calea uh, unui acord uh, final. Din punctul meu de vedere, o întrebare de discutat pe mai departe. Rata de minimis. Unii ar spune că este interes, interesul pur al, al Regatului Unit după ce se situează în afara uh, Uniunii Vamale, dar eu cred că este în interesul tuturor membrilor și consumatorilor. Rata de acum de 22 de euro este prea mică. Asta înseamnă că statele membre trebuie să facă un control și să perceapă vamă pe niște pachete cu valoare foarte mică și acest lucru înseamnă că sunt costuri mai mari pentru statele membre de a afla și de a verifica dacă sunt taxe de perceput. Iar pentru consumatori înseamnă întârzieri și taxe fără nicio noimă. În unele state membre, taxele minime de inspecție au fost deja introduse. Belgia are o taxă minimă de 10 euro, o taxă percepută indiferent dacă trebuie sau nu achitată vama. Aceste uh, taxe sunt egale la import. Nimeni n-ar trebui însă să plătească, de la, să plătească pentru primirea unui cadou din străinătate de la membrii familiei. Ar trebui însă, ar trebui așadar să menținem această solicitare în aviz. Mulțumim, Dita. Nu mai sunt alți raportori din umbră prezenți, deci doresc să redau cuvântul raportorului dacă dorește asta. Mulțumesc și mulțumesc colegilor pentru comentarii. Da, am fost de acord, uh, mai ales când s-a discutat despre tarife și transferuri digitale și preferința mea ar fi să avem un acord internațional, dar în mod cert uh, va dura foarte mult și e foarte posibil să ne uităm la acordurile bilaterale cu țările între timp. Apoi, accesul general la banda largă este un element cheie, fiindcă dacă nu îl ai, nu poți uh, profita de strategiile digitale de comerț. Comentariile SND sunt bune, suntem de acord cu toții, trebuie ca protecția consumatorilor să nu fie subminată în niciun mod uh, pentru o strategie digitală de comerț. Dreptul la uh, viață privată trebuie să nu fie subminat în niciun mod. Și apoi să fim un pic atenți, fiindcă sunt lucruri pe piața unică digitală. De exemplu, discutăm despre strategiile comerciale digitale cu terțele state – geoblocarea. N-am vrea să o includem în strategia comercială, de exemplu, fiindcă e vorba de contracte globale, nu neapărat europene. Puțină prudență, deci, sau măcar să ne asigurăm că vorbim în termeni foarte clari, că ne plasăm pe piața digitală. În rest, cred că vom reuși cu ușurință să obținem un acord. Așa cum spunea Dita, cu privire la de minimis. Nu e doar pentru Regatul Unit. E o chestiune pentru toți cetățenii, fiindcă în următorii 20-30 de ani comerțul online va lua amploare și dacă iei ceva din străinătate și uh, duci prin aeroport, ai un drept de minimis la o valoare de 180 de euro. Dacă cumperi online, 22 de euro. E clar o discrepanță aici între bunurile tangibile și bunurile online. Deci uh, să vedem cum ne aliniem. Uh, sunt uh, nerăbdător să obținem ceva pe problema de minimis în uh, textul uh, final. Dar, în mare, suntem de acord cu lucrurile pe care le voi prelua niște amendamente de compromis. Vom avea și o reuniune scurtă, dar chiar nu mi se pare un subiect controversat. Vom avea un raport bun și puternic. Mulțumim. Votul la IMCO este prevăzut pentru sesiunea următoare adică început de octombrie. Am închis și acest subiect de până de zi. Înseamnă că trecem la ultimul subiect. E vorba de raportul anual pe concurență, politica de concurență și trebuie să examinăm proiectul de aviz. Iar raportor este Cristel Schaldemose. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc colegilor că au rămas ca să discutăm despre politica de concurență. Este un subiect care trebuie să ne preocupe. Avem raportul de concurență al Comisiei deja și pentru noi este important să discutăm aici despre competitivitate politica aceasta este unul dintre cele mai importante instrumente când discutăm despre crearea unei piețe unice echitabile și bine funcționale. Dorim, doresc să laud Comisia pentru raportul din 2016 și pentru numeroasele bune măsuri pe care le-a întreprins. Arată că, în domeniul competitivității, Comisia se orientează foarte bine Și dacă oferim prerogative la un asemenea nivel comisiei și dacă suntem atenți la uh, fragmentarea pieței și la poziție de monopol, atunci vom reuși să avem o piață internă mult mai uh, justă. S-a dovedit asta. Sunt de acord și cu ce a spus Jean-Claude Juncker uh, la starea Uniunii. Spunea că Condițiile egale înseamnă ca, în cele din urmă, consumatorii europeni să fie protejați în fața cartelurilor și în fața abuzurilor de piață. Comisia este un garant aici și de aceea politica de concurență este foarte importantă. Deci, la acest capitol sunt uh, de acord cu Comisia și cu președintele Juncker. Pentru noi este foarte important să ne exprimăm anual pe acest subiect și să ne dăm seama ce se întâmplă și să ne asigurăm că piața internă este una justă. În proiectul meu de aviz doresc să susțin comisia în demersul ei, în ceea ce este bine și apoi mă refer la ce mai e de îmbunătățit. Nu este foarte lung textul meu. Oricum, nu trebuie să trec acum totul în revistă. Subliniez doar că politica de concurență vine în strânsă legătură cu politica fiscală. Asta am subliniat-o mereu și mereu, iar acest lucru trebuie menționat. Trebuie să combatem subvențiile pentru că ele uh, îngroapă concurența. Comisia se implică în acest sens pentru a combate concurența neloială. Avem uh, am auzit de niște cazuri foarte bine cunoscute și în acest context mai subliniez un element. Nu e vorba doar de cazurile mari și cunoscute. E vorba, desigur, și de IMM-uri. Și aici trebuie să ne asigurăm că există condiții egale și că vom uh, aboli practicile neloiale. Este de asemenea important să consolidăm funcția de control a autorităților naționale. Pentru asta a depus Comisia o propunere. E vorba de uh, crearea rețelei pentru concurență. Foarte bine. ECN+. Poate că ar fi bine să existe un pic mai multă autonomie, independență la aceste autorități, fiindcă tendința este ca autoritățile naționale de control să nu fie atât de dure cu întreprinderile proprii naționale. Deci poate să existe o mică tendință de protecționism și de aceea recomandarea mea este să analizăm puțin situația, nu cumva să creăm cumva o rețea independentă sau măcar o unitate independentă care să verifice că statele membre fac ceea ce trebuie. Pe scurt, mă refer și la Dieselgate. Am văzut cum autoritățile naționale au avut tendința de a proteja propria industrie auto și de a nu lua măsuri foarte dure, nu suficient de dure. Menționam Dieselgate, așadar, ca exemplu. E mai bine așadar, ar fi fost mai bine ca în scandalul acesta cu Dieselgate să fi fost un pic mai atenți la cum s-au respectat normele, să se fi dat măsurile necesare. Deci așa trebuie să vedem ce se întâmplă la nivelul autorităților naționale. Asta cu siguranță ar ajuta mult uh, concurenței și ar fi în sprijinul uh, consumatorilor și al IMM-urilor. În încheiere, menționez încă un element important. E vorba de un element care asigură uh, concurența echitabilă. Să oferim și consumatorului o pârghie, să devină și el activ pentru socialdemocrați e important să verificăm dacă n-ar fi posibil să există, să existe posibilitatea de acțiuni colective, nu neapărat după modelul american, dar în orice caz, un soi de instrument în această direcție. E vorba de uh, modul în care consumatorii pot să facă apel la asemenea instrumente la nevoie. Comisia lucrează bine, dar iată că unele instrumente ar putea fi create ceva mai rapid. Cred că pot să mă opresc aici. Speranța mea este să putem purta o discuție fructuoasă pe acest subiect. Aștept cu nerăbdare poziționările diferitelor grupuri politice, propuneri despre cum să putem îmbunătăți acest text cu obiectivul comun de a uh, îmbunătăți concurența per total. Mulțumim foarte mult. În numele PP, domnul Pospisil. Děkuji pěkně za slovo, paní předsedkyně. Ia să... Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu multă atenție ceea ce a spus doamna raportor. Noi considerăm că politica de concurență este un subiect extrem de important. De aceea, acest raport este și el um, atât de important. Orice practici inechitabile, cum ar fi crearea de carteluri, sunt, aduc prejudiciu uh, economiei europene, un prejudiciu care poate să ajungă până la 3% din PIB. Sprijinim acest raport, însă doresc să spun că ascultând-o pe doamna raportor, mi-am dat seama că acest raport a trebuit să se concentreze pe politica de concurență pe piața unică. Dar sunt și alte aspecte legate de politica de concurență, cum ar fi politica fiscală. Cred că, însă că aceste aspecte nu au ce căuta în acest raport. Putem să mai discutăm cu doamna raportor, dar politica fiscală în sine este un subiect foarte sensibil. Și nu avem o poziție um, consolidată și uh, unită a Parlamentului European în legătură cu aceasta. E ușor de spus că deciziile fiscale um, aduc prejudiciu în politicii de concurență. Eu cred că nu trebuie să facem noi aici declarații politice. Nu acesta este obiectivul raportului. Trebuie să evităm situația în care acest raport uh, ar uh, duce la mm, reglementare, la legiferare. Dacă doamna raportor menționează o unitate mobilă independentă de statele membre care ar deci, acest lucru în, în, implică crearea unei structuri suplimentare. Și pentru noi, acest lucru ar fi problematic. Aș dori ca doamna raportor să ne mai explice ce are de gând de fapt cu această nouă unitate. Apoi, există anumite mecanisme um, de obținerea de daune la nivel colectiv. Eu v-aș propune să ne concentrăm pe politică de concurență, să evaluăm situația din acest domeniu, să evaluăm acțiunile Comisiei în acest domeniu și a, să lăsăm declarații de ordin politic la o parte, pentru că nu și-a locul aici. Dumping social este un termen care are și el conotație politică, un termen care are și el conotație politică. Uh, și nu cred că trebuie să-l uh, interpretăm ca fiind o limită la adresa liberei circulații. Libera circulație, după mine, este foarte importantă. Deci, haideți să revenim la dumpingul social, și să explicăm mai bine ce vrem să spunem prin acest termen. Încă o dată, ne mulțumim, domnule raportor, pentru eforturile sale. Suntem gata să mai discutăm anumite lucruri, dar nu dorim să ne lungim sau să depășim politica de concurență și abordăm alte subiecte care nu și-au locul aici. Mulțumesc! Mulțumesc! De la ECR are cuvântul doamna Mobarc. Doresc să mulțumesc doamnei Șaldemoze pentru proiectul de aviz și mă bucur că a inclus elemente legate de ajutorele de stat la nivel fiscal. Am amintit cazuri recente uh, Um, de notorietate și nu e acceptabil ca anumite companii să beneficieze de aceste decizii fiscale pentru, doar pentru că sunt companii mari. Ajutoarele de stat, de orice fel, oferă avantaje unor companii um, și deci um, acestea vor avea poziții privilegiate față de um, concurență. Astfel, se subminează piața unică și obiectivele acestei comisii. Dar trebuie să fim atenți ca în acest aviz să ne referim doar la ajutoare de stat sub formă de decizii fiscale și nu să ne apucăm să vorbim despre fiscalitate în general. Um, abordări mai gen, um, sau um, declarații mai generale în legătură cu chestiunile fiscale trebuie să fie evitate. Cred că s-ar putea intra mai mult în detaliu în legătură cu comerțul electronic și practicile B2B și știu că recent s-a adoptat un raport um, cu referire la platformele online și în care s-au anticipat inițiativele Comisiei în acest domeniu. Este un subiect important pentru IMM-uri în toată Europa se lasă prea multă marjă de manevră companiilor mari care pot deveni bariere la adresa oportunităților pentru întreprinderile mici și mijlocii. Situația nu este echitabilă și nu trebuie să fie permisă pe piața noastră europeană. Voi depune amendamente legătură cu acest subiect și sper că colegii le vor accepta. Voi depune amendamente și în legătură cu politica de concurență digitală și online în general. Riscul în Uniunea Europeană este să vedem provocări legate de anumiți actori de pe piață și să alegem să legiferăm. Acțiunile care au obiectivul de a aborda companiile multinaționale sunt deseori aplicate fără discriminare în cazul tuturor companiilor, mari sau mici. Pentru uh, companiile mari, ele nu sunt o problemă, dar pentru companiile mici europene, uh, astfel de prevederi ar putea să fie uh, să fie o barieră majoră. Deci trebuie să luptăm împotriva practicilor inechitabile, dar nu să punem bariere companiilor care doresc uh, să intre în concurență um, de bună credință. Provocările sunt mari din diferite părți ale lumii. Multe companii, mai ales în lumea digitală, pun probleme legate de concurența echitabilă în diferite jurisdicții. Trebuie să continuăm să colaborăm cu alte țări pentru a avea reguli de pentru a obține rezultate și o piață concurențială funcțională. Trebuie să încurajăm politici consecvente la nivel um, local împotriva politicilor antitrust și ajutoarelor de stat. Acest lucru este important la nivel intern pentru piața internă și pentru a sprijini competitivitatea globală a companiilor noastre și pentru a ne nu ne submina propriile piețe din cauza unor concurenți din țări terțe care nu funcționează conform regulilor. Trebuie să facem acest lucru în forurile internaționale, dar mai ales prin acordurile de liber schimb. Și dacă suntem ambițioși în acest domeniu, vom acționa în interesul Uniunii, uh, firmelor și consumatorilor din UE, inclusiv în domeniul uh, politicii concurenței. Voi depune amendamente pentru a uh, aborda aceste subiecte și sper că acestea vor fi acceptate. Mulțumesc încă o dată doamnei Schaldemose, raportor, pentru tot ceea ce a făcut. Vom colabora cu dânsa și cu ceilalți raportori din umbră. Sper cât mai bine. Mulțumesc! Vă mulțumesc! De la ALDE are cuvântul Dita Caranțova. Mulțumesc, doamnă președinte! Aș dori mai întâi să spun că sprijin ceea ce a spus domnul Poșpișil. Dacă citiți titlul Avizul IMCO privind raportul anual de concurență 2016, am impresia că textul raportului nu se potrivește sau titlul nu se potrivește acestui uh, raport. Pentru că vorbim despre chestiuni de ordin fiscal uh, care este de, sau uh, chestiuni de ordin social care sunt de competența altor comisii, nu sunt de competența comisiei IMCO. Ce are asta de a face? De, de ce nu vorbim despre piața unică digitală? De ce nu vorbim despre ancheta privind comerțul electronic? Deci, foarte pe scurt, grupul meu nu sprijină raportul așa cum arată el, dar sper că vom putea să lucrăm împreună la acest raport, să-l transformăm și să ajungem la un compromis bun care să respecte competențele acestei comisii. Mulțumesc! Thank you uh, very much. Is there any... Mulțumesc foarte mult! De la comisie dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog! Bună dimineața tuturor! Sunt Ingela Șuhanes și sunt de la DG Concurență. Mai întâi trebuie să vă mulțumesc, mulțumesc doamnei raportor Șaldemose pentru sprijinul uh, exprimat în proiectul dumneavoastră de aviz. Știu că sprijiniți uh, cazurile noastre privind deciziile fiscale și încurajarea practicilor echitabile. Vă mulțumim pentru sprijin. Doresc să spun că atunci când aplicăm regulile concurenței o facem în interesul consumatorilor, dar și în interesul IMM-urilor, pentru a avea o piață unică funcțională cu concurență echitabilă. Deci, suntem conștienți de importanța IMM-urilor și a consumatorilor. Pentru a permite acest lucru, doresc să mulțumesc și pentru sprijinul pentru uh, inițiativa ECN+, Astfel, autoritățile naționale de concurenței mm, pot să acționeze. De aceea am inclus în propunerea Comisiei ideea consolidării independenței acestora printr-o directivă putem să ne asigurăm că elementul va apare pe ordinea de zi a statelor membre a autorităților de concurență și că se va aplica prevederea. Vă mulțumim pentru sprijin și sperăm că propunerea va fi adoptată în Parlament. Colaborăm deja bine, foarte bine cu autoritățile naționale ale concurenței. Cunoașteți grupul nostru de lucru ECN, în cadrul căruia putem să facem schimb de cunoștințe și de experiență. Grupul funcționează deja foarte bine. Când facem inspecții în statele membre și anchete pe teren, beneficiem de experiența unităților sectoriale din DG Concurență. Și deci beneficiem și de experiența statelor membre, de a reprezentanților de la Autoritatea Națională de Concurență. În ceea ce privește parteneriatul cu statele membre, pe care l-am aprofundat în 2016, acesta reprezintă o parte foarte importantă în lupta împotriva ajutoarelor de stat. Încercăm să oferim expertiza noastră în punerea în aplicare a unor reguli foarte tehnice legate de ajutoarele de stat. Deci, ne-am uh, intensificat eforturile și vom continua să o facem. Ușa noastră este întotdeauna deschisă statelor membre în uh, lupta antitrust și discutăm și despre achiziții, oferim informații în legătură cu aplicarea regulilor um, privind concurența. Mă opresc aici și mă bucur că, în general, ne sprijiniți acțiunile. Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, proiect uh, de aviz care este foarte pozitiv deocamdată. Mulțumesc. Crista Șaldemoze, um, vă dau din nou cuvântul dacă doriți să adăugați ceva. Mulțumesc um, colegilor și reprezentantei Comisiei pentru observațiile în legătură cu proiectul meu de raport. politica de concurență, până la urmă, este o politică, este politică, deci e normal să vedem aceste reguli ca o modalitate de a-i proteja pe consumatori, dar trebuie să vedem ce se întâmplă și la adresa firmelor mari. Trebuie să privim imaginea în ansamblul ei. Și cred că politica fiscală este relevantă Sunt uh, mai multe cazuri și situații când importantă este protecția consumatorului și acest lucru este de competența noastră. Cred că ne apărăm, deci, competența. Într-adevăr, cum spune colega de la ALDE, trebuie să facem lucrurile pentru consumatori. Sper că vom găsi soluții Bineînțeles, uh, avizul meu este limitat ca dimensiune, așa că n-am putut să intru în detalii în legătură cu anumite lucruri, așa că m-am concentrat pe ceea ce am considerat eu că este important aici și acum. Poate putem um, să îmbunătățim textul cu idei suplimentare. Voi ține cont și de observațiile celor de la PPE și sper că până la urmă vom putea sprijini cât mai larg acest uh, aviz pe care îl vom transmite Comisiei Econ. Sper, cred însă că politica de concurență nu trebuie să fie doar o chestiune tehnică. Preocuparea mea generală este ca politica de concurență să fie una în avantajul consumatorilor. De aceea, Comisia trebuie să obțină mai multe competențe, să aibă posibilitatea reală de a face ca politica de concurență să funcționeze pe piața internă în interesul cetățenilor, consumatorilor și tuturor firmelor de pe piață. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acestea fiind spuse, nu, anunț că termenul pentru amendamente este 4 octombrie, ora 12 și dacă nu aveți nimic la diverse, Putem să încheiem aici această ședință. Vă mulțumesc tuturor și președinta mulțumește cu amabilitate și interpreților. Și interpreții mulțumesc doamnei președinte. Următoarea reuniune va avea loc miercuri la ora 11 pe 12 octombrie. O zi bună!